So, Frau, liebe Kolleginnen. Dragi colegi, propun să începem. Unii mai sunt uh, pe drum înspre reuniunea noastră, dar uh, deja se știe că eu încep uh, la fix. Astăzi avem vizitatori. Domnul dr. Edmund Stoiber e astăzi la comisia noastră. El este uh, președintele grupului de nivel, la nivel înalt în ceea ce privește debirocratizarea. Cum am ajuns noi să avem această reuniune? Domnul Stoiber a fost uh, prezent la Mm, la conferința președinților de comisii și m-a impresionat intervenția lui, pentru că a menționat uh, mediul înconjurător, importanța acestuia și unde pot să apară conflicte. Și atunci m-am gândit uh, că ar fi o idee foarte bună dacă l-am invitat pe domnul Stoiber la noi. A fost... Uh, foarte multă muncă în spatele acestui raport. Grupul la nivel înalt a fost creat în 2007 de domnul uh, președinte al Comisiei Barroso și ar trebui, cred, să ne străduim astăzi să ascultăm punctele cele mai importante din acest raport, să tragem concluzii sau să discutăm uh, mai apoi cu colegii noștri naționali. Pentru că, în special în ceea ce privește implementarea dreptului uh, comunitar uh, cu privire la mediu pot să uh, fie create noi locuri de muncă, sute de mii de noi locuri de muncă. De asemenea, celebrăm și 20 de ani de piață unică și poate că vom auzi de la domnul Stoiber că dreptul comunitar pe mediu e implementat diferit în statele membre și putem să și spunem că e Uh, perceput diferit, e, mână, e gestionat diferit. Dar, fără a mai, a mai uh, întârzia intervenția domnului Stoiber, îi urez bun venit la noi uh, la Comisia ENVI pentru Mediu și Sănătate Publică. Noi suntem cea mai mare comisie parlamentară cu 70 de membri de plini. Se spune că în domeniul mediului Um, e cuprinsă 80% din legislația care ajunge imediat la cetățenii europeni. Deci de aici pornește totul. S-au schimbat deja lucruri. Domnule Stoiber, bine ați venit și vă dau cuvântul direct. Vă rog. Intervenție fără microfon. Ist Anja. Ich freue mich. Eh, Mm, acum e pornit microfonul, spune domnul Stoiber. Mă bucură faptul că mă invitați la dumneavoastră, pentru că e puțin neobișnuit, recunosc, că mm, președintele unui grup la nivel înalt să fie invitat uh, atât de des uh, de Parlament, de Comisie, de Comitetul Regiunilor, dar și de Consiliu, unde sunt reprezentate statele membre. Noi uh, funcționăm din 2008-2009. La început activitatea noastră a fost limitată la 2 ani uh, din oficiu. Uh, era vorba de experți la nivel înalt din statele membre care făceau asta voluntar. Așa că posibilitățile sunt mai limitate când e pe bază de voluntariat. Eu am fost de mai multe ori prezent la ITRE, la control bugetar, la IMCO. Am uh, asistat la o serie de dezbateri importante în cele mai uh, importante grupuri politice și văd că Parlamentul recunoaște care sunt problemele rezultate din cauza birocratizării vieții noastre în ansamblul ei și avem o sarcină pe termen lung, uh, mai ales în Europa, de a rezolva această problemă. Vreau să spun din capul locului că în ceea ce privește birocrația, avem un fond economic și, poate și mai important, un fond politic. Vreau să menționez două cifre. Fostul comisar pe industrie Verheugen a vehiculat la un moment dat suma de 600 de miliarde de euro și a spus că potrivit calculelor sale, acestea ar fi costurile de birocrație um, în termen general în statele membre ale Uniunii Europene. Deci cam 600 de miliarde de euro, o povară economică. Comisia Economică spune la rândul ei următorul lucru și asta ca să aveți o cifră de comparație. Ne spune că împovărăm economia din punct de vedere uh, birocratic, din cauza dreptului la informare care există în plan comunitar, cam cu 124 de miliarde de euro. Deci aceasta este uh, cifra de la care pornește uh, comisia. Asta probabil că în realitate e puțin mai ridicată. Iar dreptul european reprezintă cam 50% ca povară la implementare din uh, total în statele membre. Dar ideea este că aceasta este dimensiunea de la care putem să pornim ca să aveți o imagine clară. Problema economică devine din ce în ce mai importantă. Astăzi mă uit la ce se întâmplă în plan internațional și văd ce se întâmplă la femei și văd că se uită către continentul european ca și către un, un continent uh, împietrit, îmbătrânit, unde nu mai e creștere, nu, mai, nu se mai mișcă nimic. Ieri am ascultat intervenția lui David Cameron în Regatul Unit, unde anunța uh, eșecul economiei, uh, sfârșitul economiei uh, uh, Regatului Unit și suprabirocratizarea. Ieri... Uh, s-a exprimat și doamna Merkel și tendința este aceeași. Deci toată lumea se plânge, dar pe undeva oamenii simt că dincolo de aceste plângeri nu se mai întâmplă nimic. Aceasta este impresia cetățenilor. Da, ok, se întâmplă ceva, dar nu pentru cetățenii noștri, ca pentru ca ei să și recunoască asta ca atare. Și apoi, avem și o altă problemă. Birocrația e o problemă importantă pentru că foarte multe întreprinderi mici care redau substanța economiei Uniunii Europene se simt din ce în ce mai mult uh, depășite de situația birocrației. Avem foarte multe IMM-uri care au fost invitate inițial la Lisabona, unde am avut o conferință am discutat cu IMM-uri din Portugalia, din Olanda, din Germania și așa mai departe și vreau să vă spun că la reuniunea noastră din 3 mai a existat o, un IMM din Aachen, Germania, care uh, creează instrumente muzicale uh, din uh, diverse materiale, foarte greu de prelucrat, gen marmură și a spus că trebuie să respecte foarte multe norme de mediu, plus că pe lângă acestea trebuie să existe trebuie să dea curs tot felul de unui număr mare de raportări cu privire la alte reglementări uh, comunitare și apoi trebuie să țină cont de regulamentul REACH, de regulamentul ambalajelor, de regulamentul etichetării europene, de um, directiva cu privire la ecodesign, uh, trebuie să-și înregistreze produsele vechi, trebuie să aibă o certificare anuală de garanție pentru uh, preluarea și întreținerea uh, produselor, anual trebuie să declare toate produsele vânzute, chiar să, să facă o declarație și în cazul în care nu vinde niciun produs, gen declarație de vânzare zero acest uh, om era pe punctul de a renunța la afacerea sa, pentru că la un moment dat a spus că nu câștigă suficient cât să reușească împreună cu alți doi oameni să uh, respecte toate aceste obligații. Sigur că s-ar fi descurcat, dar s-ar fi descur s-a descurcat uh, până la urmă doar uh, cu un consilier extern care a costat foarte scump pentru a-l ajuta cu gestionarea tuturor acestor raportări. Dar acum, uh, după ce a plătit, omul e fericit că poate să își îndeplinească toate obligațiile, însă asta arată foarte, foarte clar câte probleme apar pentru IMM-uri. Și acum, cu privire la aspectele politice ale debirocratizării. Permiteți-mi să fac abstracție de criza euro. Pentru că, până la urmă, presiunea reglementării este o cauză principală a lipsei de acceptanță față de Uniunea Europeană din cele 27 de state membre. Poate că din când în când vă uitați la Eurobarometru. Ultimul, din primăvară, arată foarte clar ce simt cetățenii despre Europa. Iată ce au spus germanii. 43% din cei din Germania spun despre Europa că uh, asta înseamnă biro birocrație și că proiectul e departe de cetățeni. În Austria, cam el, situația e la fel, în Benelux, în Regatul Unit și în peninsula Scandinavă. Cam pe acolo se situează lipsa aceasta de încredere, la 35-43%. Adică mai bine de o cincime din uh, toți cetățenii noștri spun acest lucru. Și spun că, în primul rând, Europa pentru ei înseamnă împovărare birocratică. Acest lucru e legat de faptul că, în ciuda uh, importanței pe care o câștigă Europa, în ceea ce privește dimensiunea politică și juridică din statele membre, aceasta are loc mult prea târziu, după ce a fost luată deja, deja decizia la Bruxelles. Deci abia când e vorba de implementarea unor acte normative apare discuția în statele membre și automat e vorba de birocrație. Și deja e târziu să prezentăm cetățenilor un proiect pentru că acesta a fost deja decis la Bruxelles și nu mai poate fi amendat. Iar um, cetățenii afectați, întreprinderile afectate, bineînțeles că nu mai uh, găsesc acceptanța față de proiectul european. Mă gândesc, de exemplu, la uh, noile becuri uh, ecologice sau la tot ceea ce ține de gestionarea ecologică a apei, uh, cu noile robinete și cu noile uh, instalații uh, sanitare. Uh, doamnelor și domnilor, fac uh, trimitere la situația Germaniei, cea mai mare țară din Uniunea Europeană. Haideți să facem un mic calcul. Să ne gândim puțin în ultimii cinci ani. Câte acte normative, și am numărat de cam din 99 până în 2005, câte noi reglementări cu efecte economice, cu efecte directe asupra cetățenilor au fost emise. Deci nu e vorba doar de uh, regulamente și de legi în sine, ci și de decizii, de tot felul de hotărâri. Vreau să vă spun că e vorba de aproximativ 21.000 de uh, acte cu forță de lege în, uh, acei, în acea perioadă. Și oare câte au fost inițiate de Bruxelles și câte au fost inițiate de Parlamentul Național? În mod surprinzător, 85% din acestea, deci 18.000 la număr, au venit de la Bruxelles și doar 3000 uh, din, de la dimensiunea națională. Și cu toate acestea, uh, în ceea ce vrește comunicarea despre ce se întâmplă în mediul comunitar, aceasta este foarte redusă prin comparație cu ceea ce se întâmplă în plan național. și reglementarea apare mai ales în domeniul alimentar, în domeniul mediului, în domeniul sănătății. Deci pe piața internă, dreptul european uh, practic înlocuiește treptat uh, reglementările naționale. Asta ușurează activitatea IMM-urilor. De fapt, IMM-urile solicită asta și Sigur că din asta rezultă mereu o presiune de adaptare, uh, pentru că trebuie o unificare necesară pentru piața internă și mereu și mereu ajungem în situația în care, de fapt, cetățenii află mult prea târziu ce s-a făcut, uh, ce s-a realizat la Bruxelles. La un moment dat află în momentul în care regiunea lor, uh, landul lor sau statul se află în, situația de a implementa direct reglementările și standardele unitare sunt foarte importante pentru competitivitatea Uniunii Europene în plan global. De la un caz la altul vedem cât de dificil uh, poate să devină totul. Vedem ce se întâmplă cu regulamentul cu privire la substanțele chimice REACH. Pe de o parte, REACH oferă standarde sigure în plan internațional în ceea ce vește controlul substanțelor chimice, pentru că standardele europene sunt mult mai moderne, de exemplu, decât cele americane. Până și China a spus la Helsinki, acolo unde e sediul uh, Agenției Europene aferente uh, acestor măsuri, că e bine ce se întâmplă și are acolo un observator. Dar reversul medaliei este, din nou, mai multă birocrație, mai ales pentru IMM-uri. Și doresc să vă spun că comportamentul cetățenilor este contradictoriu. Pentru că, pe de o parte, lumea se plânge de birocrație. De cealaltă parte însă, e nevoie de noi reglementări pentru îmbunătățirea standardului de trai. În ceea ce privește siguranța alimentară, protecția consumatorilor și protecția mediului, trebuie să ținem cont de acel cetățean care vrea să se protejeze de sine, de către față de sine. Și avem aici o problemă constantă, pentru că mii de parlamentari și funcționari din cele 27 de state membre încearcă, cu siguranță, să îmbunătățească viața cetățenilor. Mă gândesc că fiecare propunere legislativă are în uh, vedere o problemă care trebuie rezolvată pentru cetățeni. Ei bine, obiectivele pe care le avem în vizor sunt uh, corecte, uh, în special după catastrofe, după evenimente nefericite, vrem imediat să intervenim pentru a securiza competitivitatea și așa mai departe. În ultimul timp, uh, din discuțiile pe care le-am purtat, mi-am dat seama că problema birocrației ține foarte mult de jocul de tensiuni între libertate, uh, autoresponsabilizare și siguranța statului. Deci ne plângem de birocrație, dar e foarte importantă siguranța. Și mi se pare că tensiunea dintre autoresponsabilizare sau libertate și uh, securitate trebuie să fie mult mai bine gestionată. Trebuie să avem un echilibru, trebuie să ținem cont de uh, ceea ce e important în viață, de la, de la curbura castravetelui până la cât sare să fie conținut pe un covrig, să fie, câtă sare să fie conținută pe un covrig, mai sunt și altele de discutat. Așa că eu uh, vreau să vă spun următorul lucru, pentru că discut cu niște parlamentari. Constat că, în special, în mediul parlamentar și în mediul Consiliului, deja nu mai, are, nu mai e cazul să menționez Comisia, atunci când vine vorba de noi acte normative, de noi directive, legi și așa mai departe, se ajunge la un compromis. Unii sunt pentru ceva, ceilalți pentru altceva, mai este și a treia tabără și până la urmă procesul durează foarte mult, uneori se decide noaptea la Consiliu și se ajunge la un compromis, nu așa, politic. Și toată lumea e fericită de compromisul respectiv. Pentru că acesta este jocul democratic. Dar când este vorba despre crearea unui compromis, uh, mereu se discută pe chestiuni uh, specifice, tehnice, despre urmările compromisului, urmări economice, urmări birocratice, urmări de implementare. Ei bine, despre asta nu se prea discuta în trecut, în trecutul recent. Asta nu prea juca un rol important. De exemplu, atunci când era vorba de uh, directiva cu privire la particulele fine, în primul rând era vorba despre protecția omului și cum putem să eliminăm particulele fine. Dar cum va avea loc implementarea și cu ce urmări? Ei bine, acest subiect nu era așa de important la dezbaterea uh, pe fond când se ajungea la un compromis. Dar am spus că asta nu juca un rol important până acum, în ultimul timp. Acum lucrurile se schimbă și am vrut să vă spun neapărat uh, dumneavoastră asta, pentru că e un lucru important pentru dumneavoastră. Din experiență pot să vă spun că uh, grupul de lucru la nivel înalt trebuie să însoțească mm, programul de acțiune al Comisiei, care vizează ca 25% din uh, povara birocratică în uh, plan comunitar să fie redusă din anul 2007-2008 până pe 31 decembrie 2012. De aceea a fost creat acest grup la nivel înalt pe 2 ani sub președinția mea. Și în acest timp noi am diseminat 300 de propuneri dorind uh, să economisim 41 de miliarde de euro și mai apoi uh, Comisia n a prelungit uh, mandatul până la finele acestui an. Ieri am discutat cu președintele Comisiei. El urmărește subiectul acesta foarte îndeaproape și a decis să prelungească activitatea noastră până uh, la sfârșitul mandatului său, adică până prin octombrie 2014. Pot să vă spun de pe acum că acel program de acțiune al Comisiei, pe marginea căruia va exista și un raport în curând, a fost îndeplinit în mare parte Comisia, în baza măsurilor noastre, poate face economii de 30 de miliarde, 10 miliarde mai sunt acum uh, în negociere și comis, Comisia va, va putea spune că în, uh, care este rezultatul implementării uh, programului acestuia. Aveam și un obiectiv de a reduce cu 25% povara administrativă pentru întreprinderi. Am depășit chiar procentul de 20% stipulat inițial în programul de acțiune. Am ajuns la vreo 33%, deci am, am obținut un rezultat extraordinar. Și acum în ceea ce privește prelungirea. Pentru că am fost uh, ministru președinte, am fost uh, ministru de interne și așa mai departe, am știut dintotdeauna ce înseamnă nivelul comunitar. Că este un nivel uh, politic care mereu se lasă uh, lovit fără a se apăra. Deci e arătat cu degetul din capitalele uh, europene, pentru că mereu când apare o problemă în plan național, toată lumea spune că idioții de la Bruxelles sunt de vină pentru asta. Știu cum era pe vremea când eram în guvern, pentru că noi, cu tot, noi toți încercăm, și spunem acasă, noi toți încercăm să facem tot posibilul, dar nu vă uitați la noi, uitați-vă la Bruxelles. Și tocmai de aceea, în anul 2011, am cerut o anchetă pentru a vedea ce se întâmplă cu directivele din plan comunitar în cele 27 state membre. Cum sunt transpuse? Iată la ce concluzie am ajuns. Cam o treime din povara birocratică ce își găsește impulsul în plan comunitar până la urmă nu e cauzată de Europa în sine, ci de implementarea neeficientă din statele membre și, în mare parte, și din cauza uh, acelei suprareglementări, gold plating. E destul de dificil ceea ce am făcut noi, dar uh, am încercat să facem o comparație. Am uh, încercat să vedem, de exemplu, ce se întâmplă cu dreptul comunitar în ceea ce privește licitațiile publice. Este un subiect foarte important. În Lituania durează 77 de zile și 241 de zile în Malta. Și costurile pentru uh, administrație uh, reprezintă 22 de zile în Luxemburg și 93 de zile în Bulgaria pentru licitațiile publice. Deci, se vede foarte clar că există bune practici. Se poate întotdeauna, întotdeauna e loc de mai bine. Am uh, discutat, uh, am, le-am, i-am interpelat de șefii de stat și de guvern și am întrebat care este un model de implementare în uh, cazul dumneavoastră. Și toată lumea a venit cu uh, modele de best practice, dar până la urmă există și model de bad practice. Și am analizat și uh, bad practices Cunoașteți această broșură pe care o am în, în mână și știți uh, că e vorba despre ce poate să uh, facă mai bine Europa. Am comparat câteva zeci de cazuri care sunt relevante pentru Parlamentul European și pentru Parlamentele Naționale. De exemplu, încercăm să explicăm de ce germanii se descurcă la capitolul cutare mai prost decât uh, francezii, de ce în Regatul Unit durează mai mult decât în Danemarca până se implementează un act normativ. Și vrem să vedem cum are loc transpunerea și diferențele sunt frapante din nou pot să vă spun că 40 de miliarde de euro ar fi bani pe care putem uh, uh, economisi uh, în întreprinderile europene dacă se face un schimb ca lumea de bune practici. Haideți să vă dau un exemplu. În Estonia există o lege care interzice colectarea de date uh, încă o dată, care deja au fost uh, înregistrate în registrul comercial, de exemplu. Odată înregistrate acele date, trebuie ca mai apoi să poată fi accesate de autorități. Dar în Germania, oamenii trebuie să depună aceeași informație de vreo trei ori, odată la oficiul pentru sănătate, odată dată uh, la oficiul uh, cartelurilor comerciale și așa mai departe. Ideea este că se poate simplifica. Există un, poate să existe un schimb de bune practici. Apoi, Portugalia. Acolo, licitațiile publice trebuie să... Înregistrarea licitațiilor publice se poate face pe o platformă uh, electronică. Mai bine de 75% de oameni fac asta în Portugalia, pe când media din Uniunea Europeană este de doar 5%. În Germania există probleme de informare și ar fi foarte bine să existe o posibilitate de a urmări ce se întâmplă în plan comunitar. Pentru ca toată lumea să uh, fie pregătită, să știe cumva că roșu e, atenție, se întâmplă ceva, galben nu e nimic urgent, verde totul e în regulă. Deci să să simplificăm viața cetățenilor. Eu v-am prezentat uh, concluzia studiului nostru și pot să vă spun că ieri am discutat și un alt uh, subiect. În comi la comisie mă gândeam că există o vedere de ansamblu asupra implementării directivelor am fost naiv, suficient de naiv, că să-l întreb pe ministrul economiei germane care este procedura dacă calea ferată Stuttgart 21 uh, ar fi fost uh, construită la, la Stockholm, la Luxemburg, la Roma. Și ministrul, econom, ministrul transportului se corectează vorbitorul Edmund. În vreo patru săptămâni îți dau răspunsul că sigur avem într-un serterel. Și după opt săptămâni, răspunsul a venit. Habar nu avem, noi știm doar care este bucătăria noastră internă. Deci măcar să existe comparații brute. Nici comisia nu le avea. Ei bine, asta este o mare problemă. O problemă care a fost abordată uh, în iunie la summit, la Consiliu. În ciuda dezbaterii despre criza euro, să știți că participanții au avut suficient timp să se ocupe de problema birocrației și au ajuns la concluzia că statele membre ar trebui să discute mult mai mult între ele, să facă comparații uh, de implementare. Deci să zicem că dacă Franța a implementat deja un act normativ și Austria încă nu e atât de departe, ar fi de bun simț ca uh, funcționarul responsabil din Austria să dea un telefon la Paris și să întrebe voi cum ați făcut? Ce proces a existat la voi? Poate pot copia ceva. Acest schimb de informații și de experiență între administrațiile naționale nu are loc în ceea ce privește implementarea directivelor europene. Și ar fi foarte important uh, să se întâmple asta. De fapt, e una din solicitările noastre. În um, domeniul mediului există o rețea Impel unde e un instrument foarte adecvat, tot respectul, e un oficiu de documentare, dacă vreți, dar uh, asta a trebuit să fie la comisie și, să, și cred că ar fi foarte util. Ar fi util ca și Parlamentul să țină cont de asta. Ajung acum la concluzie și pot să vă spun că eu urmăresc ce se întâmplă la Comisia Europeană de vreo 30 de ani, urmăresc uh, ce se întâmplă din punct de vedere administrativ. Îmi amintesc uh, în calitate de tânăr secretar de stat cum am discutat despre chestiunea subsidiarității cu Jacques Delors. E un subiect foarte vechi. Constat că la Comisia Europeană s-a schimbat mentalitatea. Astăzi când e creat un proiect de directivă, lumea se gândește mult mai mult la efecte, mult mai mult uh, prin comparație cu acum 10 ani. Există un consiliu de evaluare, care sigur ar putea fi mult, mult îmbunătățit, dar acesta există și îmi dau seama că deja la comisie lumea se gândește care sunt efectele oricărei acțiuni. Și la comisie lumea se gândește de asemenea că chiar dacă avem un compromis, acesta merge în Parlament, uh, nu știm ce rezultă în urma negocierilor în Parlament, uh, se găsește un nou compromis, uh, poate lucrurile se complică și Parlamentul deocamdată nu se gândește atât de tare la urmările birocratice. De data aceasta, constat totuși că și la Parlament există o dinamică Secretarul General al Parlamentului European ne-a spus uh, nouă celor de la grupul la nivel înalt că se va crea o direcție în cadrul Secretarului General al Parlamentului European cu privire la evaluarea impactului birocratic mm, cu vreo 30 de colaboratori și acum vom uh, aștepta și acțiunea Parlamentului, pentru că și Parlamentul va evalua urmările birocratice ale implementării unei directive. Toată lumea e încântată de asta. Eu nu pot decât să vă urez mult succes. Uh, cunosc raportul Nibler și știu despre ce, a fost, despre ce este vorba. Uh, mai refractar e Consiliul. Și Consiliul se gândește la o evaluare a urmărilor birocratice pe care să o facă staful domnului Van Rompuy. E bine, Comisia, Parlamentul, Consiliul vor să acționeze astfel. Sigur că ne putem gândi foarte ușor că ar fi mai bine să existe un singur oficiu de evaluare pentru cele trei instituții. Avem de-a face cu trei instituții, fiecare cu propria evaluare a urmărilor uh, birocratice. Dar uh, Asta poate însemna și un fel de concurență între aceste servicii, până la urmă. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că mi-am asumat răspunderea prelungirii mandatului. Acum avem uh, sarcina ca până la finele lui octombrie să tratăm două subiecte. Uh, micile întreprinderi și microentitățile și împovărarea birocratică a acestora, pentru că pentru a, aceste întreprinderi este mult mai greu decât pentru marile corporații să facă față poverii birocratice. Anul acesta, potrivit estimărilor FMI, vom avea creștere zero, în timp ce creșterea globală este de 4%, voi știți care este situația în plan european, ne confruntăm cu presiuni majore, așa că trebuie să facem chiar tot posibilul pentru ca uh, inițiativele antreprenoriale să fie uh, stimulate și nu să fie uh, împovorate din punct de vedere birocratic și înfrânate. Ar trebui ca grupul la nivel înalt să se ocupe în special de uh, problema suprabirocratizării micilor uh, entități și a microentităților, uh, și ar fi foarte bine să eficientizăm uh, administrația statelor membre. Pentru că diferența la nivelul eficienței administrațiilor naționale este flagrantă, o spun cu prudență, și unele țări se chinuie să ajungă la o capacitate administrativă optimă, decentă. Ei bine, în următorii doi ani Comisia va analiza și această problemă. Mi se pare că Comisia acum poartă o dispută fructoasă, dacă vreți, cu uh, administrațiile naționale. Președintele Comisiei chiar a spus că mm, se gândește să creeze un for, uh, un, un birou, mă scuzați, de documentație la comisie și eu cred că e o tendință nouă și asta vine exact în spiritul a ceea ce vă doriți dumneavoastră, pentru că adesea dumneavoastră vă confruntați cu reproșuri uh, pentru care nu dumneavoastră sunteți uh, vinovați, pentru că de fapt uh, vinovată e implementarea cu efectele ei. Cei care implementează și cei care birocratizează Arată însă cu degetul către Europa pentru a distrage atenția de la propria lor vină și vreau să vă spun că de fiecare dată au succes, pentru că apărarea Europei nu există. Și e și o glumă că fostul ministru președinte bavarez, ca mare federalist și eurosceptic, mai ales față de procesul uh, rapid al integrării europene, uh, spunea la un moment dat că um, toată lumea e de vină de, de această suprabirocratizare. Ei bine, toată lumea arăta cu degetul către noi, dar până la urmă se arătau cu degetul singuri. Uh, uitați-vă la această broșură, vedeți ce se întâmplă cu implementarea. Eu, nu săptămâna viitoare, cealaltă, voi fi la Uh, Comisia Economică a Bundestagului German și mulți colegi din, de la grupul înalt uh, se duc uh, la, la Parlamentul suedez și la Parlamentul italian și la Parlamentul danez pentru a discuta cu colegii de acolo. Mi-ar plăcea foarte mult dacă am purta o dezbatere despre responsabilizarea nivelului național în ceea ce privește dreptul comunitar. Ar fi un punct bun de pornire și poate că anumite animozități uh, ar, uh, ar dispărea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte vie. Uh, toată lumea v-a ascultat, m-am uitat în sală, ați exprimat multe idei provocatoare și asta rezultă foarte clar dacă mă uit la numărul colegilor care s-au anunțat la cuvânt. În prezentarea dumneavoastră au apărut câteva elemente care, cu siguranță, uh, se traduc printr-o întrebare din partea colegilor. Foarte interesant uh, prezentarea dumneavoastră. Ați menționat implementarea și efectele ei. Eu sunt raportor în ceea ce vește backloading-ul uh, sistemului de comercializare de certificate de emisii. Um, discutam despre faptul că în Germania trebuie ca povara, povara birocratică este de 35.000 de euro, în Franța 26.000 de euro pentru acest backloading și um, mi se pare că totuși după 20 de ani de piață unică aceste diferențe sunt fundamentale până la urmă. Deci implementarea, da, e o mare surpriză. Eu aș fi pariat că cel puțin la comisie se urmărește foarte în detaliu cum e implementat dreptul comunitar. Avem o dezbatere uh, la comisia noastră în ceea ce privește dezbaterea dreptului comunitar, pentru că există foarte mulți uh, colegi care mereu cere, cer informații suplimentare. Dar uh, trecem direct la dezbatere. Primul care intervine, Richard Zeber. El este coordonator de la PT. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru această inițiativă. Cred că a fost o idee extraordinară să-l invităm aici pe dr. Stoiber uh, să ne împărtășească din ideile sale. Întotdeauna este o plăcere, dr. Stoiber, să uh, vă ascult. Așa se întâmpla și când erați prim-ministru. Și după ceea ce ne-ați spus astăzi, trebuie să vă spun că Uh, parcă v-ați uh, transformat uh, de când erați primul ministru al Bavariei. Ați fost, erați cunoscut ca o persoană care nu era neapărat mulțumită de procesul decizional de la nivel european. Și eu vin din Bavaria, ca și dumneavoastră, și nu cred că vă supărați dacă o să fiu sincer cu dumneavoastră. Uh, pe mine mă uimit un lucru. Nu ați spus uh, că dacă facem reglementări aici, o facem pentru 27 de state membre. Nu este vorba de 27 de reglementări individuale. Dumneavoastră veniți dintr-un stat federal ca și mine. Avem 9 state federale în Austria cu 9 uh, regulamente pentru lifturi, iar în Viena și Tirol legile pentru lifturi sunt complet diferite și uh, cred că trebuie să recunoaștem acest lucru. Dacă nu ar exista Europa, atunci... Uh, atunci ar exista această multiplicare. Același lucru se întâmplă și în, uh, și în Bavaria. Nu am avut încă niciun expert uh, care să poată să ne explice care este uh, lecția acestei practici. Uh, nu știm cât ar costa toate aceste lucruri dacă nu ar exista Europa. Deci trebuie să fiți un pic prudent. Când vorbim despre o Europa mai bună, totul sună foarte bine, însă sunt doar cuvinte frumoase. Uh, nu există un răspuns uh, simplu legat de cum se poate proceda pe teren. Uh, foarte mulți dintre colegii noștri uh, politicieni spun că este vina Europei, chiar dacă nu este așa în realitate. vorbeați despre becuri și despre alte aspecte de acest gen. Ehm, ministrii de mediu, șefii de state, șefii de guverne eh, dezbat ehm, aceste probleme. Există și dezbateri în media, dar spuneți-mi eh, un eh, politician din Austria sau din Germania care a fost suficient de curajos să apere toate aceste lucruri. Noi întotdeauna suntem de vină pentru noile becuri, dar uh, ideea de a utiliza noile tehnologii uh, pentru a economisi energie prin becuri uh, a fost o idee bună și nimeni nu a spus asta în uh, Germania sau în Austria. Deci dacă mă întrebați pe mine, marea problemă este comunicarea. În plus, lenea uh, nivelului uh, politic local, regional și național. Ei refuză să recunoască că nu există nicio decizie la nivel european la care nu au contribuit. Uh, Acum, uh, domnule Stoiber, veniți dintr-un stat membru, eu vin dintr-un alt uh, stat membru. Am scris o scrisoare frumoasă la Bruxelles uh, când a fost elaborat cadrul financiar multianual. Vreți să economisiți sute de milioane de euro și toți au spus că bugetul european trebuie să mm, economisească bani. 2-3% uh, uh, vine de la, de la ei, așa că trebuie să avem o abordare mai, uh, mai bună. Dar Poate că unii vor spune să reducem uh, uh, cele 23 de limbi, pentru că așa vom economisi bani. Însă nu există un angajament din partea uh, politicienilor de la nivel național. Ei nu sunt pregătiți să comunice și să-și susțină punctele de vedere. domnule Stoiber, faceți o treabă extraordinară, însă trebuie să puneți mai mult accentul pe comunicare care uh, trebuie să mergeți înapoi acasă și um, în Bavaria să vă duceți la Oktoberfest și să le predicați lor acolo să vedeți ce, uh, care va fi reacția. Acolo trebuie să vă duceți. Sau domnul Zehofer. Dacă ați fi suficient de curajos, eu aș fi primul care v-aș aplauda. Dar știți că asta este problema noastră. Avem dezbateri intelectuale, uh, înțelegem detaliile, însă bătălia politică reală se dă în țările noastre unde nimeni nu este pregătit uh, să dea socoteală um, publicului. Oamenii spun că da, trebuie făcute economii enorme de către comisie. Uh, și Comisia este de acord cu această idee, însă se spune că însă mulți spun că nu pot să facă nimic și nu ajungem nicăieri, nici în Consiliu și nici în statele membre cu asemenea atitudine. Consiliul se plânge că se dorește consolidarea Europei. Dacă dumneavoastră, ca fost prim-ministru, ați transmite acest mesaj, ați îndeplini un rol foarte important. Trebuie să uh, mergeți înapoi acasă și să transmiteți acest mesaj, pentru că așa uh, se vor întâmpla Uh, mai multe. Și după ce vom face acest demers de relații publice, vom putea să ne uităm uh, la o mai bună reclementare. Vorbeați uh, despre uh, directiva privind calitatea aerului, dar uh, ați făcut uh, calcule despre ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista această directivă, câți oameni mor din cauza unei calități proaste a aerului? Acest mesaj trebuie transmis înapoi acasă, la nivel național. Vorbim, de exemplu, despre reglementări privind apa administrarea ineficientă în uh, ceea ce privește directiva cadru privind apele în Tirol. Acolo pietrele din apă trebuie scoase cu mâna. Asta înseamnă implementarea directivei cadru privind apele. Vorbeați despre o administrație eficientă. Există mai multe modalități de a face administrație eficientă, pe stil grec sau pe stil nemțesc. Există diferite tradiții, diferite forme de administrație și dacă vreți o singură directivă europeană care să acopere toate aceste aspecte, este dificil, iar uh, funcționarii publici europeni au o sarcină dificilă. Așa că vă rog să transmiteți acest mesaj din partea coordonatorului PPE. Sunt foarte multe de făcut uh, și va fi mult mai ușor pentru noi. Bineînțeles, aveți dreptate, dar dați-mi voie să vă fac un comentariu, domnule Zebăr. Eu aici uh, sunt uh, președinte onorific uh, al unui grup de lucru de voluntari. Suntem neremunerați, așa că nu vă puteți aștepta să facem prea multe. Nu, am, uh, nu m-am transformat peste noapte, însă în, în anii 90 uh, erau doi politicieni care uh, se opuneau introducerii uh, euro. Eu eram unul dintre ei. Introducerii prea devreme a monedei euro. Și eu eram arătat cu degetul ca fiind o persoană care era împotriva acestui fapt, iar acum apăr acest lucru. Uh, În ceea ce privește subsidiaritatea, Eu vă ajut, însă dumneavoastră trebuie să conduceți dezbaterea în partidele dumneavoastră de la nivel național. Uh, pentru că vă spuneam că nivelul european este adesea criticat uh, pentru lucruri pentru care nici măcar nu are competență. În ultimii ani am discutat cu asociații ale comunității de afaceri uh, din uh, toate țările, am discutat cu partidele politice. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră să fac, fac deja în limita posibilităților mele. Țin discursuri despre competențele pe care le are Bruxelles și despre cea mai bună modalitate unde se face implementarea uh, și uh, despre ce se poate face mai bine la nivel național. Este un lucru pe care trebuie să-l acceptăm în procesul european. Noi toți uh, de la Single European Act din 86 încoace am făcut o protecție a mediului la nivel european, însă atunci nimeni nu înțelegea aceste lucruri. Iar apoi, în anii 90, s-au întâmplat uh, tot mai multe lucruri uh, în protecția consumatorului, siguranța alimentară, uh, etichetare, produse medicamentoase. Însă lumea nu realiza că toate acestea se făceau tot mai mult la nivel european, Comisia Europeană fiind competentă în aceste chestiuni. Iar Comisia Europeană are prerogative pe care nu le folosește în totalitate. Și cred că astăzi ă, trebuie să ă, discutăm despre armonizarea acestor ă, reglementări sau poate că ar trebui să vorbim despre subsidiaritate în anumite zone. La un nivel mai general, problema implementării legislației europene este una foarte importantă și trebuie să vedem cum putem îmbunătăți această punere în aplicare. Aceasta este o dezbatere interesantă uh, pentru parlamentele naționale, dar și, bineînțeles, și pentru dumneavoastră. Iar dacă dumneavoastră mă provocați, eu vă pot răspunde că avem o Europa a elitelor. Așa a fost întotdeauna. Iar aceste elite uh, nu... Uh, sunt întotdeauna uh, foarte mult implicate. Este o realitate pe care am observat-o. Poate că este vina dumneavoastră ca membri ai Parlamentului European. Poate că dumneavoastră nu, ați, uh, nu le-ați vorbit suficient oamenilor, nu le-ați explicat în totalitate ce înseamnă Europa. Știu că este dificil, însă pe anumite subiecte specifice uh, dumneavoastră trebuie să acționați. Dumneavoastră sunteți acum activi în politică, eu m-am pensionat. Uh, Uh, în timpul scurt uh, cât am fost președinte, spune domnul președinte, cred că este una dintre cele mai interesante dezbateri pe care le-am avut. Iar uh, domnul Zeber, care a fost desemnat parlamentarul anului, a deschis discuția. Avem 10 vorbitori în total, îi luăm deocamdată pe primii 5. Domnul Leinen acum. Dr. Stoiber, ați reușit uh, să-l uh, faceți pe domnul Zeber să vorbească foarte pasional. Este prima dată când îl văd că vorbește așa de aprins uh, în ultimii doi ani. Mă bucur că Richard a spart gheața. Noi avem 70 de mii de politicieni uh, naționali și abia uh, și doar 700 dintre ei sunt uh, europeni. Oricum, noi suntem aici ca să-i punem pe drumul cel bun. Acum putem să învățăm ceva și de la ei. Însă, într-adevăr, există un dezastru de comunicare. Uh, mulți și alții la nivel național s-au obișnuit să spună că dacă legea se face la Berlin este politică, dar dacă legea se face la Bruxelles este birocrație. Așa vorbesc oamenii. Aceasta este părerea generală, dar este exact invers. Noi stabilim reglementări și standarde Uh, și acesta este un uh, proces dinamic care asigură competitivitatea Europei la nivel uh, internațional. Dacă nu am avea Uniunea Europeană, atunci Slovenia sau Germania sau orice altă țară ar fi blocată. De ani de zile și de generații vorbim despre aceste, despre aceste lucruri. Vorbeați despre becuri. Unde este democrația în, când vorbim despre becuri? Poți fi pentru sau împotrivă, dar nu are nimic de a face cu democrația. Apoi uh, vorbeam despre programul de economisire a apei ni se spunea că nu se vor impune acele capete de duș uh, economice. Dar uh, deocamdată acum ne trezim că ni se impun aceste lucruri și toate aceste exemple sunt folosite pentru a denigra Uniunea Europeană. Vă spuneam că nu legea este o problemă, ci implementarea. Uh, ne-ați dat exemple foarte bune. Uh, dar uh, nivelul Uniunii Europene nu este responsabil direct pentru anumite lucruri, ci nivelul național. Dar este clar că uh, fără coordonare și chiar fără centralizare la nivel european, lucrurile nu pot funcționa pentru 27 de state membre. Uh, eu sunt raportor pentru cel de-al șaptelea plan de acțiune de mediu 2013-2020 și am văzut că există o lipsă de implementare iar prioritatea numărul 1 este de dezvoltarea de bune practici de implementare. Uh, vom uh, implementa un sistem de tip uh, semafor, dar avem nevoie de mai multe fonduri. Am putea chiar să avem o directivă europeană cu privire la bunele practici. Și aș fi interesat să știu ce gândiți dumneavoastră personal, cum stau lucrurile cu subsidiaritatea. Uh, uneori ne învârtim în jurul cozii. Uh, oricum, mă bucur foarte mult de ceea ce faceți și sper că ne veți da mai multe informații, pentru că dumneavoastră uh, aveți o percepție mai generală de ce se întâmplă la nivel european și la nivel uh, național. Apoi ați spus că există o presiune de reglementare, iar cetățenii s-au săturat uh, Spuneați că sunt 21.000 de decizii judice în 5 ani și că 18.000 vin din Europa, dar asta nu înseamnă nimic. Dacă Europa are prerogative pentru protecția consumatorului, pentru protecția mediului și pentru multe altele, este clar că majoritatea reglementărilor vin de la nivel european. Și acest lucru a fost convenit în unanimitate. Dacă uh, Uh, fiecare țară își face o reglementare, atunci nu putem ajunge nicăieri. Sigur că după 20-30 de ani de dezinformare, acum este greu să inversăm tendința și să-i informăm uh, pe cetățeni cum trebuie. Uh, cetățenii își imaginează că uh, la Bruxelles uh, este o birocrație excesivă, 6% sunt cheltuiele administrative, dar noi suntem un organism de reglementare, nu suntem un um, sistem care manevrează bani. Trebuie să ne gândim la beneficiile pentru întreaga industrie europeană. Oamenii trebuie să salute aceste reglementări um, de la nivel european. Președintele, mulțumesc foarte mult. Noi aici la mediu avem uh, mii de dispoziții legale, așa că suntem uh, cea mai mare comisie și totuși producem foarte puține reglementări. Linda McKeven este următorul vorbitor, purtător de cuvânt uh, pentru grupul socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru că ați venit uh, alături de noi astăzi. Sunt de acord uh, cu antevorbitorii mei Cineva îmi spunea dimineață că aseară la televiziunea germană un ministru german s-a plâns de legislația privind etichetarea alimentelor și vorbea despre uh, lipsa etichetării și dădea vina uh, pe Uniunea Europeană. Nu mi-amintesc uh, să, să fi venit vreun politician german uh, să discute, să vină aici și să discute. Uh, din potrivă, se opuneau. Și exact asta este problema. Cetățenii se plâng că nu au etichete corespunzătoare pentru alimente și dau vina pe Uniunea Europeană. Ziarele vorbesc despre legi impuse de Bruxelles, vorbesc despre directive. Cuvântul directivă uh, impune o, obligativitate. Și mi-e teamă că um, și unii de aici uh, uh, au uh, relaxat această directivă privind etichetarea alimentelor și cred că trebuia să menținem uh, propunerea Comisiei Matias, vorbea despre uh, tranzacționarea emisiilor, despre schema ETS, uh, dar aceasta se datorează compromisurilor care au fost făcute în Consiliu. Consiliu care a insistat că avem prea multe certificate pe piață, deci toate sunt rezultate rezultatul Consiliului. Dacă ne-am fi limitat la ceea ce spunea uh, Comisia, nu am fi avut atâtea derapaje. Trebuie să um, recunoaștem uh, că uh, Acum câțiva ani, uh, mulți se plângeau despre activitatea agențiilor. Se spunea că se va crea birocrație. Mi-amintesc că cineva a venit la mine în birou și mi-a spus că a lucrat, uh, a lucrat șapte ani într-o fabrică în circumscripția mea și șapte ani de zile a fost plătit uh, diferit de colegii săi. Nu beneficia de concediu de boală, nu avea drept la plăți compensatorii. Deci, uh, birocrația unei persoane este, de fapt, dreptul unei alte persoane. În ceea ce privește calitatea aerului, aceste reglementări sunt greu de implementat Însă, în circumscripția mea, oamenii uh, locuiesc în apropierea drumurilor, unde se confruntă cu uh, emisii uh, foarte mari de la motoarele diesel. Deci, ideea este că trebuie să avem legi echilibrate. Am putea vorbi și despre legislația privind implanturile. Acum începem o revizuire a legislației privind dispozitivele medicale. Ultima dată când a ajuns această legislație în Parlamentul European, eurodeputații vroiau ca fiecare persoană cu un implant să fie într-un registru ca să știm uh, cine ce și-a implantat. Uh, guvernele au spus că e prea multă birocrație, după care a izbucnit un uh, scandal în Franța cu acele implanturi. A fost un scandal uriaș pentru că femeile nici măcar nu știau ce implanturi uh, uh, și-au pus. Acum trebuie să revizuim legea și să ne întoarcem. Dar uh, am văzut pe lista dumneavoastră că vorbeați despre instruirea șoferilor. Când am fost uh, aleasă, uh, cred că eram la transporturi, am avut o propunere pentru instruirea șoferilor. Motivul acestui training era oprirea, eradicarea accidentelor, era o problemă de sănătate și securitate în muncă pentru șoferi. Însă, țările cu cele mai scăzute rate de accidente uh, au insistat cel mai mult. Suedia și Regatul Unit au trebuit să facă cele mai mari schimbări în trainingul șoferilor, deși aveau cele mai uh, scăzute rate de accidente. Deci a fost o modalitate cam uh, ciudată. Uh, șoferii trebuiau să dea tot felul de teste scrise, uh, în Suedia și Regatul Unit și foarte multă lume s-a plâns de această legislație și întrebarea pentru comisie este dacă legea și-a atins obiectivele. Avem acum uh, o mai bună siguranță pe șosele uh, ca urmare a îmbunătățirii performanței șoferilor și care sunt țările uh, cu cele mai bune rezultate. Sigur că um, Acestea sunt uh, exemple de bune practici, nu neapărat uh, uh, pentru că Comisia impune niște reglementări. Și asta este problema pentru că există 27 de state membri. Acum mă uit la domnul Schnellhardt. Acum câțiva ani, Comisia a revizuit legislația și a spus că trebuie să o simplificăm, să retragem, să abolim anumite legi. Și mă gândesc la legislația privind igiena alimentară. Noi am spus, da, poate că ar trebui să se întâmple acest lucru, după care Consiliul s-a opus a spus că este prea greu să retragă această legislație privind igiena alimentară. Uneori, uh, problema sau pericolul este, spunem că există 21.000 de acte normative, mii de alte chestii, dar aceasta este o scuză pentru unii să se tânguie, să se plângă. Dar când le cer să acționeze, le spui, hai să facem asta și asta, încep să se voicărească din nou, pentru că nu vor să schimbe nimic, că așa au făcut dintotdeauna. Uh, Apoi, uh, aș vrea să vă mai întreb cine este în comisia dumneavoastră. Am câteva informații despre ceea ce faceți. Câți reprezentanți ai societății se regăsesc în această comisie? Dumneavoastră ați fost politician și știți că este complicat să faci legi uh, și nu vă gândiți la birocrație pentru industrie. Și deci, uh, care sunt membrii comisiei dumneavoastră? De unde știm uh, că nu fac lobby pentru propriile sectoare de activitate? Cred că și colegii mei au spus, dar uh, cum stau lucrurile cu celelalte părți? Pentru că, în general, uh, companiile europene uh, urăsc cel mai mult uh, aceste legi. Mulțumesc, Linda McKeven. Ana Rosbach acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc engleză. Mulțumesc, uh, vă urez bun venit la ședința noastră și vă mulțumim pentru prezență. Domnule Stoiber, mă uimește cât de multă economie ați reușit să faceți până acum. Ne-ați uh, spus că acest program uh, va lua sfârșit la finele anului. Ce planuri aveți acum pentru anii viitori. Veți eh, reuși să faceți aceleași economii pe viitor, în, în anii următori? Vă mulțumesc. Mulțumesc, Crista Clas. <clears throat> Mulțumesc, domnule Stoiber, că ați venit în această dimineață la noi. O discuție plină de idei interesante și foarte, foarte uh, antrenantă, nu suntem aici pentru a da vina unii pe alții, pentru că noi știm exact cum e să dea vina cineva pe noi, că adesea ni se întâmplă, pentru că suntem eurodeputați. Respect foarte mult activitatea dumneavoastră și modul în care procedați. Deja au funcționat multe măsuri și sigur că uh, aceste rezultate se pot vedea și în plan național. Toată lumea arată cu degetul către Bruxelles și sunt de acord cu ce a spus Richard Zeber că trebuie să ne tratăm mult mai bine unii pe alții pentru o mai bună înțelegere uh, pe viitor, o înțelegere din partea cetățenilor față de noi și atunci să discutăm și despre conținut. Matias Grote, în calitate de președinte, a spus că uh, mediul poate să genereze 100.000 de, de noi locuri de muncă, dar haideți să ne gândim cât uh, Uh, din, câți din, din cei noi angajați se vor ocupa de mutatul hârtiilor, pentru că cu siguranță mulți se vor ocupa de asta. Domnule Stoiber, există măsuri economice și uh, E vorba despre faptul că noi, din punct de vedere politic, nu gândim lucrurile până la capăt și nu știm uh, ce anume um, urmează după deciziile noastre. Ieri am decis uh, ce se va întâmpla cu lulo cf Dumneavoastră știți că în calitate de fermier e foarte, foarte greu să faci față avalanșelor de norme de la Bruxelles. Trebuie să ne gândim ce vrem, ce vrem să schimbăm. Pentru că discuția politică nici nu e finalizată bine și imediat lumea vine cu rezerve. Noi uh, dăm legi în stânga și în dreapta, uh, facem regulamente cu drag. Sigur că nu vrem uh, birocrație, dar întrebarea este cum ne ajută asta? Și Cum facem? Rezolvăm problema scriind doar la considerente că nu vrem mai multă birocrație? Și apoi, ce se întâmplă cu implementarea din statele membre? Dumneavoastră spuneați foarte decis Um, putem să luăm un regulament, de exemplu, din domeniul agriculturii și acesta în Bavaria va fi implementat total diferit față de Italia și așa mai departe. Ei bine, ne întrebăm, e mai bine să avem regulament sau directivă? Noi mereu vrem regulament, de fapt, pentru că astfel implementarea va fi mult mai uh, simplă. Nu în ultimul rând, vreau să știu ce se întâmplă cu debirocratizarea, pentru că de ani de zile ni s-a fluturat în față curbura castravetelui și până la urmă cei care um, uh, au, și până și cei care nu au vrut o reglementare inițială au ajuns să vrea o reglementare despre curbura castravetului. Deci e destul de dificil să păstrăm raportul de forțe. Mulțumim, am ajuns la finele primei runde de întrebări, așa că, domnule Stoiber... Aveți acum posibilitatea să reacționați. Mulțumesc! Vreau să încep cu uh, ce ați spus dumneavoastră, domnule Leinen. Pentru că am uh, experiență în domeniu, Permiteți-mi să vă dau un mic ajutor și nu e nimic mai mult. Eu sunt uh, un politician, politician destul de bine cunoscut în acest grup la nivel înalt, pentru că restul sunt uh, experți bine cunoscuți. De exemplu, din Regatul Unit, doamna McEvan, îl avem pe Michael Gibbons, de la Londra. El e președintele Comisiei uh, Independente de Reglementare uh, din uh, Regatul Unit e o persoană proeminentă care e o persoană militantă pentru debirocratizare. Îl avem și pe domnul Ludovic, mm, președintele Oficiului de Standardizare din Germania. Îl avem și pe membrul um, olandez, președintele forului olandez uh, cu privire la standardizare și domnul Palm din Stockholm, care este um, și el un expert în domeniu. Este foarte important de menționat că există 5 țări din 27 care își permit să aibă un for independent compus din experți și care pot să reacționeze înainte ca uh, un, o lege să devină lege, deci cu drept de veto chiar. În Olanda e actal uh, și, de exemplu, dacă domnul Rute uh, vrea o nouă lege, atunci această lege, care are efecte administrative, merge la uh, organismul de control, actal, și dacă actal spune da, e interesant uh, acest proiect de lege, dar uh, rezultă în într-o tonă de birocrație, noi nu recomandăm, atunci nu există uh, un proiect de lege. Știu că în Germania, de exemplu, cancelarul nu depune niciun proiect de lege dacă nu primește avizul favorabil din partea celor de la birocrație. Se întâmplă asta în Regatul Unit, în Cehia, în Olanda, în Germania și încă într-un alt stat uh, cu drept de veto. Dar în celelalte țări nu există drept de veto. Deci, e vorba de experți. Acum, e, sunt experți și la grupul de nivel înalt și faptul că eu sunt președinte, că a fost politician, asta a făcut să ne bucurăm de mai multă atenție, să zicem. Dacă aș veni de la Universitatea din Hamburg sau din Lille, ă, toți ă, ar fi întreprins aceeași activitate până la urmă, dar nu ne-am fi bucurat de aceeași atenție. Așa că, iată, ne bucurăm de mai multă atenție, în fine. Eu nu vreau să Uh, defaimez nivelul european. Ce mă interesează pe mine este ca oamenii să înțeleagă în ce măsură uh, competența de reglementare e uh, definită în plan comunitar. Haideți să lăsăm euro la o parte. În Germania nu se prea discută despre rapoartele care sunt dezbătute în Parlamentul European. De exemplu, știți dumneavoastră să apară un raport în presa italiană, în presa germană, înainte să devină act normativ? Sau ce se întâmplă în Austria, de exemplu? Rapoartele de la Bruxelles sunt atât de departe întotdeauna. Și până când cei de afară pricep ce se întâmplă la Bruxelles, e prea târziu. Eu, de fapt, ce vreau să vă arăt uh, prin aceste date statistice? Vreau să vă arăt care este însemnătatea Bruxellesului pentru viața uh, cetățenilor în domeniul reglementării obișnuite, în comune, cu privire la, uh, de exemplu, la gestionarea deșeurilor, la siguranța alimentară și așa mai departe. Vrem mai multă deschidere, uh, vrem mai multă opinie publică europeană, mă scuzați. Acum avem uh, opinie publică europeană, cu moneda euro totul s-a schimbat, ieri, doamna Merkel l-a uh, vizitat prin, pe colegul din Grecia. Înainte era un fel de notă de subsol în ziare, acum este pagină prim, pe prima pagină. Deci vrem o bucățică uh, de Europa adevărată, mai multă Europa, mai, uh, o Europa mai vizibilă pentru cetățeni, pentru că până la urmă vrem să îmbunătățim viața cetățenilor. Și prin tendința aceasta de unificare, uh, vreau să vă spun că foarte multe specificități regionale și locale rămân la o parte. Oare e necesară o reglementare supraregională tot timpul? Și pot să vă dau un exemplu că pe, mereu e clar cu exemple. Și și dumneavoastră v-ați ocupat de acest subiect. De exemplu, din motive de siguranță rutieră, de siguranță a transporturilor, e bine să avem reglementări europene în ceea ce privește durata transporturilor, durata șofatului și așa mai departe? Înainte era o catastrofă, acum avem reglementare europeană și avem uh, uh, o trecere de la tahografe analoge la tahografe digitale, care arată foarte clar dacă șoferul a depășit uh, timpul de lucru. Și acum se merge atât de departe, și acum adresez colegul din Austria, că se face apel la IMM-urile care poate doar o dată pe lună merg 8 kilometri, să fie obligate să aibă un tahograf, pentru că sunt verificate pe autostradă. Și reprezentantul IMM-ului spune, dar ați luat o razna? Și atunci polițistul uh, de la poliția rutieră spune, păi, dar nu eu, că Bruxelul. Și atunci e foarte clar că uneori trebuie să gândim de două ori lucrurile. Poate nu e necesar suprareglementăm tot timpul. Pentru că dacă vreau asemenea modificare, vreau să spun că eu am calculat. Durează vreo șapte ani până când o directivă să schimbe ceva. Am această cifră de la uh, de pe surse, ca să zic așa. Eu vreau să creăm o conștiință a faptului că Europa este o entitate importantă care nu trebuie privită doar în termeni negativi, ci care are și efecte pozitive. Doamne, iartă-mă, doar cine a construit Europa? Fără generația de dinaintea mea și cu generația mea, fără generația mea, Europa nu ar fi existat în formula de astăzi. Principiul subsidiarității ar trebui poate să aibă un loc mai de cinste. Eu vă spun uh, deschis că nu văd să fie la ora actuală niciun guvern care, din punct de vedere structural, să spună de ce am avea nevoie pentru Europa, într-adevăr, și ce trebuie trimis înapoi. Toată lumea mormăie, dar uh, nimeni nu vine să spună, uite, am 30 de puncte concrete Haideți să vedem unde e nevoie de, de mai multă subsidiaritate, unde e nevoie de mai multă Europa și ce putem să schimbăm. E o discuție care ar fi necesară, deoarece, din variate motive, sigur că avem nevoie de mai multă Europa. Există probleme ale pieței uh, interne, probleme ale Uniunii Monetare, dar fără un control mai uh, un control consolidat uh, european, nu obținem nimic, dacă vreți însă mai mult control european, atunci în discuția politică e necesar să încadrați o dezbatere despre principiul subsidiarității, să vedeți cum și unde îl încadrați. Doar așa vom ajunge la un rezultat. Și ca să principeți sumele, aveam acea propunere de 41 de miliarde. Sute de milioane sunt economii în domeniul mediului. Am fost uh, foarte prudenți <laughs> În grupul meu uh, am uh, discutat și cu uh, un reprezentant al asociațiilor de mediu și cu un reprezentant al intereselor consumatorilor și dacă tot discutăm despre asta, automat trebuie să vedem ce părere au colegii noștri de la protecția mediului și de la protecția consumatorilor și de aceea avem pe cei doi experți. Dar uh, cea mai importantă propunere până la urmă a fost aceea de a face ca notificările uh, sau declarații de impozit să se facă în uh, plan electronic. Până acum era doar pe hârtie. Și puteți să faceți și dumneavoastră un calcul. Costa vreo 7 euro și electronic poate unul, un euro. E o diferență, nu? Și este pentru cele 23 de milioane de IMM-uri europene o sumă de 18 miliarde de euro în total. Nu toate țările au profitat de această posibilitate. Germania a făcut-o foarte repede și în Germania economim 4 miliarde de euro. Vom controla, vom verifica să vedem cine a profitat, cine s-a bucurat de această măsură. Și iată, putem să spunem, Europa a mișcat ceva, a oferit uh, o reducere a poverii. Dar ce se întâmplă cu microentitățile? Avem uh, obligația de publicare și obligația de publicitate. Ei bine, există câteva reglementări uh, europene care vizează microentități, dar aceste microentități acționează nu pe piața europeană, ci pe piața locală. Doi ani uh, s-a discutat despre asta la Parlament. Nici nu vă dați seama cât durează asta. S-a început cu McCreevy, la comisie și s-a discutat vreo 3 ani, după aceea la Parlament vreo 2 ani. Acum mai durează vreo 2 ani și deja sunt vreo 7 și eu sunt atacat de a, din afară că uite cât timp am avut la dispoziție, e deja 2012 și tot nimic. Și apoi apare un mare semn de întrebare în dreptul activităților noastre. marile probleme sunt în, med- în uh, sectorul mediului, ci în sectorul pieții de muncă, economic uh, și așa mai departe. Nu intru în detalii acum, uh, dar cred că vă dați seama despre ce este vorba. Și oricum, acea propunere de înregistrare electronică cu cele 18 miliarde este foarte bună. Doamnă Rosbach, am vrut să vă ofer câteva exemple Și vreau să vă spun că avem nevoie de o opinie publică mult mai prezentă. Parlamentul European, de exemplu, să zicem, a discutat despre becuri incandescente. Nimeni n-a știut despre asta. S-a luat o decizie și a apărut protestul când a venit implementarea. Dorința mea ar fi ca procesul politic de decizie să fie mult mai prezent. Domnule Leinen, am analizat presa. Publicația germană Bild, chit că scria și scrie foarte mult despre Europa, nu are niciun reprezentant oficial aici și este o publicație foarte importantă, germană și internațională și un uh, uh bun agent de publicitate, dacă vreți. Are 50 de redactori la Berlin și doar unul la, a, la Bruxelles. Acum sunt doi. Prea mult, uh, prea, prea uh, mult se trece cu vederea ceea ce se întâmplă în Parlamentul European, de exemplu, cu, com, prin comparație cu adunarea națională franceză, de exemplu, sau cu Bundestagul german. Știți dumneavoastră că cetățenii habar nu au câte impulsuri vin din plan comunitar și câte impulsuri din plan național? Ar fi total surprinși și ar spune, vai de mine, dar această informație era foarte importantă. Europa trebuie să fie mult mai prezentă. Acum, sigur că totul e lăsat într-un cont de umbră din cauza crizei euro. Jean-Claude Juncker e un prieten de-al meu și deja prin anii 90 a dat un interviu spectaculos pentru Spiegel, publicația germană. Și a spus cam așa, pentru că țin minte și pot aproape să citez. Deci, noi decidem ceva în Europa, după aceea băgăm capul așa ca struțul și așteptăm reacții, pentru că, de fapt, oamenii nu înțeleg ce am făcut și continuăm. Ei bine, e o exprimare brutală, dar adesea așa s-au luat decizii. Și astăzi avem nevoie într-o măsură mult mai mare de participarea cetățenilor. Trebuie să vedem așadar ce putem realiza în această privință, pentru că eu văd foarte clar ce se întâmplă și cu globalizarea și văd unde sunt actorii principali. Și trebuie să vedem exact care este raportul de forțe, pentru că nu reușim singuri. Că e stat mare, că e stat mic. Ar fi foarte bine să ne prezentăm mai bine în plan global ca europeni și Uniunea Europeană, pentru că asta este uh, și în binele dumneavoastră din Austria și în binele tirolezilor și bavarezilor și a celor din Regatul Unit și așa mai departe. Atât am vrut să vă spun. Și acum, ce-mi doresc eu? Ich möchte sozusagen ein... Vreau să vă spun că vreau ca la anul să avem o împuternicire. Noua comisie din 2014 trebuie să creeze un fel de actal din Olanda sau un fel de oficiu dintre acela de verificare a birocrației din uh, Suedia. Să avem un grup mai profesionalizat, asta îmi doresc eu prin împuternicirea aceea, pentru a, a, a uh, elimina răul de la rădăcină când vine vorba de birocratizare. Și poate că noi am pus bazele acum, da, dar în uh, următorul mandat uh, trebuie să se meargă mai departe. Eu continui, da? O să mă iau la trântă puțin și cu administrația națională. O să mă duc în, țări, în uh, țările europene și o să pun degetul pe rană și o să spun exact ce nu e bine și o să le spun, ia uitați-vă puțin la Finlanda, cum s-a procedat acolo, unde e mai puțin birocrație unde totul e mai deschis. Deci o să mm, fac comparație, să arăt cum fac unii uh, uh, o, reglementare prin, uh, o implementare prin 30 de pagini și alții cu două pagini. Țara mea, de exemplu, are 30 de pagini. De când o altă țară are reguli de implementare de două pagini. Nu e, nu se poate așa ceva. Doamnă Clas. Ibre, Ist es nicht besser, statt der Richtlinie eine Verordnung zu machen? Dumneavoastră spuneați uh, regulament versus uh, directivă și că mai bine regulament pentru că acesta este cu forță obligatorie de implementare și așa mai departe. Eu nu cred că suntem atât de avansați. Pentru că la, la capitolul regulament, statele membre trebuie să ofere o anumită interpretare. Însă, doamnă Clas, această interpretare, în opinia mea, trebuie să fie una despre care Comisia să spună ceea ce se poate să spună la nevoie, stimate stat X, nu e bine ceea ce faci, pentru că noi nu asta ne-am imaginat prin implementarea regulamentului. Până acum, Secretariatul General uh, spunea că nu are cum să monitorizeze sau să facă un oficiu pentru verificarea exhaustivă a implementării. Ieri însă, discutând cu Comisia, mi se pare că tocmai în această direcție se vrea pentru că doar așa vom putea avea o um, viziune de ansamblu ca să vedem exact unde apare birocrație prin implementare și să o demontăm la timp. Care să fie rezultatul final? Oamenii din Europa trebuie să facă distinția între dimensiunea europeană și cealaltă și să spună că, uite, în cazul acesta, măcar Parlamentul European și Comisia au înțeles problema birocrației și au rezolvat-o cât au putut. Să facem asta cu prudență. Spuneam, de fapt, că la uh, protecția consumatorilor avem un potențial de uh, economisire de 200 de milioane, la mediu 100 de milioane. Fiecare centimă uh, economisită e gândită și în termeni uh, uh, de ce sacrificăm pentru mediu cu această economie. Domnul Hunteles, la noi, e un reprezentant al asociațiilor de mediu și el militează împotriva intereselor celor care reprezintă industria, economia și așa mai departe. Și cred că domnul Mari Colegul nostru din Irlanda e aici. E un om de marcă, foarte competent și foarte dispus la discuție. Un coleg care e foarte, foarte uh, atent la care sunt efectele debirocratizării, pentru că mulți se bucură, sigur că îndepărtăm obstacole birocratice, dar uneori uh, Uh, ar putea să existe drept urmare uh, slăbirea protecției, siguranței. Deci e un raport de forțe aici între pot să fac asta și să las totul în seama autoresponsabilizării sau trebuie o reglementare de stat. Pot să vă spun că astăzi tendința este aceea de a lăsa foarte multe încârca statului politicienii care reprezintă statul au o imagine proastă în Italia, în Grecia, în Germania, în Franța, pretutindeni. Iar statul în sine, ca entitate, Germania, Franța, au o imagine bună. Deci, uh, foarte multă încredere așa în dimensiunea statală și de aceea tendința este de a reglementa și a suprareglementa. Și de aceea avem această discuție despre lucruri concrete acum. și poate că vom reuși. Nu o să reușesc la Oktoberfest în cortul cu bere, dar nu cortul cu bere e decisiv aici. Pentru că trebuie să facem o distinție între diferite domenii, politica versus alte domenii, să vedem exact cum ajunge informația la oameni. Și aici este deficitul de comunicare, pentru că nu reușim să explicăm de ce Europa este răspunsul corect uh, pentru la cutare și cutare întrebare. Aici uh, recunosc că vă dau dreptate, lipsește faptul că um, autoritățile și locale și regionale uh, au atitudine diferențiată față de Bruxelles și Asta e atitudinea mea sinceră. M-ați ascultat destul, am vorbit destul, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Mai există unele solicitări de cuvânt. Domnul Schlüter. Dacă Oare mai puțină birocrație, mai puțin regulament înseamnă standarde reduse? Nu, asta este o capcană. Vă dau un exemplu. În ceea ce privește pachetul cu privire la etichetarea alimentelor, uh, companii din uh, industria manufacturieră din uh, Irlanda și Germania au spus că nu e nevoie să pună data pe fiecare Uh, tip de produs, fiindcă uh, și cereau excepții pentru diverse produse. Acum uh, lucrurile se, dacă apar excepțiile pentru, știu și eu, turtă dulce sau mai știu eu ce produse. Deci acest lucru compl complică lucrurile. Trebuie să avem o regulă simplă pentru toată lumea. Mai apoi, Aș vrea să citesc cele 30 de propuneri concrete cu privire la subsidiaritate, fiindcă ar fi o, o propunere concretă. Dar cred că trebuie să schimbăm raționamentul uh, legiferării la nivel european, fiindcă vreau să vă spun mai simplu, avem un sistem și în loc să spunem că uh, totul este permis dacă nu sunt excepții, uh, pentru a permite un lucru, trebuie să dăm niște reguli foarte clare. Dar aceasta este dogma prezentă. O alternativă ar fi să spunem că există unele norme stabilite, dar acolo unde există îndoieli și dacă o țară vrea să ia pe anumită cale, atunci haideți să inversăm sarcina probei și să spunem, puteți să faceți ceva la voi în țară dacă doriți acest lucru, dar doar dacă uh, scopul acestor acțiuni este promovarea uh, pieței naționale, atunci, atunci uh, sigur, este interzis, dar dacă se dorește o lege care să protejeze mediul sau sănătatea, atunci ar trebui să acționeze uh, inversarea sarcinii probe. Și în acest caz nu mai, nu mai avea nevoie de atâtea regulamente centralizate dacă am avea mai multă încredere unii în alții. Mulțumesc. Domnul Schnellhardt are cuvântul. Îmi cer scuze, domnule președinte, nu v-am auzit. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că v-am ascultat în această dimineață, domnule Ștoipe. Teoria și practica despre care ne vorbiți dumneavoastră sunt foarte interesante. În primul rând vrem să vrem să vedem uh, cum cum, cum uh, făptuim noi legislația și cum o aplicăm apoi la nivel european. În ceea ce privește competitivitatea, de pildă, noi încercăm să ne asigurăm că uh, există legislația în vigoare în statele membre și că nu se face discriminare împotriva altor țări, fiindcă nivelurile de aplicare diferă de la o țară la alta și uh, Linda a făcut referire la acest lucru. Iată deci că am elaborat un uh, regulament. Uh, regulamentele sunt mai bune decât directivele, fiindcă nu am fi reușit uh, să um, transformăm acest subiect într-o, într directivă. Regulamentul, pe de altă parte, ne, dă, ne permite mai multă flexibilitate să ne adaptăm la diversele structuri existente în Europa pentru a nu, pentru a nu împovăra uh, companiile, întreprinderile mai mici, dar să ținem cont de faptul că e nevoie de armonizare și unitate a standardelor. Înțeleg, pe de o parte, re- reacția celor implicați, părților implicate sau uh, manifestat nemulțumiri în Germania, pe de altă parte, însă austrici au fost foarte mulțumiți. Cred că aici este vorba de o problemă de aplicare. dar Noi nu doream ca această flexibilitate să fie însoțită și de cunoștințe. Doream dispoziții foarte clare, dar acest lucru nu a funcționat. Iar acest lucru mă îngrijorează. Cred că ar trebui ca regulamentele să fie mai stricte. Încă un lucru. Trebuie să spun acest lucru. Uh, Uh, știu, știu că uh, vi se pare că tricotez aici, dar uh, alții poate vorbesc mai mult de, decât mine. Noi ne facem griji de multe ori și de multe ori facem greșeli în viață. Îmi amintesc că mai de mult am spus că Uh, într-adevăr, ne confruntăm întotdeauna cu piedici, dar uh, nu există o rețetă general valabilă. În momentul în care mă întâlnesc cu administrațiile și îi spun faceți una sau alta, cineva se ridică întotdeauna și îmi spune că nu se poate pentru că există regulamentul cu tare și cu tare. Și atunci lupta devine sălbatică, violentă. E foarte bine că discutăm aici, dar problema modului în care este văzută Europa apare peste tot această dezbatere. Nu știu cât, cât de amuzantă este pentru voi, dar este foarte serioasă. Doamna Merkis. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, mulțumesc, domnule Stoiber, pentru această prezentare foarte interesantă. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. Unele chestiuni care, după părerea mea, sunt nerezolvate, fiindcă uh, au nevoie de răspunsuri clare și dumneavoastră spuneți că lucrurile trebuie rezolvate din mers, deci trebuie să facă mai multe. Este vorba despre aplicarea eficientă a directivelor cu proveniență europeană, dacă sunt atât de greu de aplicat și dacă uh, aplicarea lor duce la atât de multe discrepanțe și este un proces atât de îndelungat, nu ar fi mai bine să folosim artileria grea, să trecem la regulamente clare, directe, uh, cu proveniență euro, de proveniență europeană, dar nu au nevoie de aplicare. E artileria grea, dar poate funcționează. Și poate ar fi bine ca în loc să avem uh, controle ex post, să avem mai multe controle ex ante, să avem mai mult sprijin centralizat uh, cu asistență la nivel local, dacă e atât de greu pentru, dacă situația e atât de grea pentru IMM-uri, poate că autoritățile ar putea prelua o parte din această povară și costuri, costuri cu care și povară, uh, cu care se confruntă IMM-urile. Uh, Apoi, spuneți că se aduc prea, sunt prea, există prea multe diferențe la nivelul aplicării, iar acest lucru sunt costisitoare. Nu ar trebui să existe obligativitate în ceea ce privește un nivel minim de aplicare. De la uh, momentul intrării în vigoare până la momentul aplicării, o perioadă de 8 ani, să spunem. Uh, iar acest lucru ar fi poate o abordare mai bună. Știu că întotdeauna sunt probleme, dar e, e mai bine poate să, se le exact lucrurile. Încă un aspect, dacă îmi permiteți. Ați spus dumneavoastră că sunt foarte multe centre de date, baze de date, unde sunt angajați Eh, angajați foarte mulți oameni și poate ar fi mai bine să existe unul singur, dar atunci ar trebui să ne uităm la progres într-un anumit mod în care să considerăm că această legislație, prin numărul ei mare, este un lucru bun și Bineînțeles, caracterul privat trebuie să fie garantat, dar trebuie să existe o abordare centralizată în ceea ce privește uh, stocarea informațiilor. Trebuie să ne asigurăm că nu se reduc garanțiile în ceea ce privește caracterul uh, vieții private. Vorbiți despre controle și spuneți că există o suprapunere. Ați spus că există mii de parlamentari care se ocupă de asta, ONG-uri și așa mai departe, a organizației internaționale, Consiliul Europei și că se suprapun uh, activitățile noastre și prerogativele noastre. Toată lumea a vorbit despre asta, dar ce înseamnă asta la nivel de timp și resurse la nivelul uh, acestei suprapunere? Ar fi interesant să știm asta. Și în cele din urmă, uh, ați devenit mai, mai mult uh, federalist european? De ce părere aveți? Avem nevoie de un guvern european? Peter Lize are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Horst Schnellhardt și doamna Merkis au, aș, au așteptat două ore, poate dacă ar exista o limită de timp, ar fi mai bine. Cum rămâne cu PP-ul? Mai sunt și alți co- coordonatori. Nu e vorba doar de domnul Zeber, sunt uh, și alte persoane care, uh, care sunt foarte generoși cu timpul pe care și-l uh, acordă. Deci nu vă feriți să folosiți ciocanelul, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Ștoibe, pentru prezența dumneavoastră aici și suntem foarte impresionați de ce ați obținut dumneavoastră. Este vorba de taxa, pe, taxa ecologică și sperăm uh, că succesul pe care, uh, de care vă bucurați uh, va merge mai departe și, într-adevăr, trebuie să trâmbițăm aceste succese în Germania, da? Sunt de acord cu domnul Zeber, pe, anum, pe alocuri lucrurile puteau fi mai, mai bine. Dar să, dar să ne dăm seama ce putem face. Pe o, ori suntem angajați și atunci uh, să, dăm, să arătăm cu degetul la uh, domnul Gabriel și doamna Merkel, fiindcă ei sunt responsabili după uh, summitul din 2007 la o conferință de presă a declarat că aceste critici eh, dure la adresa instituțiilor europene sunt întemeiate. Dacă așa stau lucrurile, atunci eh, trebuie să vorbim despre asta. Nu e nirvana Europei aici. Eh, doamna McKevin a spus un lucru interesant. Da, o să vorbesc cu doamna Eichner ministrul german uh, și... Uh, asta când s-a vorbit despre faptul că etichetarea alimentelor a fost criticată pentru că nu se aplică cum trebuie în Europa și nu corespunde cu poziția de negociere a Germaniei. Trebuie să fie și liberal de acord, dar uh, dar ar fi bine ca politicienii CSU să, fie de, să aibă curaj să spună că da, au avut o altă părere, dar am fost, mi s-a forțat mâna și a trebuit să susțină o poziție care poate nu era atât de bună pentru consumatori. Uh, Cred că prezentarea de ieri nu a fost uh, foarte bună prezentată doamna Agner și o să-i spun asta. Uh, s-a arătat cu degetul Europa și nu era necesar. Fiindcă așa putem să arătăm și noi cu degetul pe Germania, în ceea ce privește igiena alimentară. Ceea ce au spus domnul Schneehart și doamna McAvern. Uh, partidul dumneavoastră, domnule Stoiber, își manifesta poziția împotriva birocrației. Uh, aș putea să vorbesc uh, uh, germană și fără accent, uh, fiindcă, da, mă întrege toată lumea. Și uh, aceste această aparatură medicală. Bun, dar toată lumea acum încearcă să reducă birocrația, pentru că ăsta este un lucru bun. Noi încercăm să găsim uh, o soluție europeană. Colegii de la CSU, pe care îi respect, spun că dacă nu putem să facem acest lucru la nivel european, să facem la nivel național. Dar hai să vă spun ce se întâmplă dacă nu punem numărul Germania, dat fiind uh, poziția ministrului eh, pentru economie va respinge această soluție nouă și apoi, după alegerile parlamentare, se va forma o nouă coaliție care sperăm să fie condusă de CSU, dar poate de alții, eh, va a, eh, introduce o soluție națională care va dăuna economiei germane și după aceea trebuie să ne ocupăm de asta. Și sper ca uh, politician influent de la CSU să fiți de acord cu mine. Mulțumesc foarte mult că v-ați respectat într totul cele două minute și acum Fransos Groset are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Domnule Stoiber, vreau să vă spun că a fost o plăcere extraordinară să vă ascultăm în această dimineață. Vreau să vă spun că ceea ce ne-a spus dumneavoastră corespunde părerii și opiniei cetățenilor noștri. Trebuie să spunem un lucru, că birocrația există, fiindcă administrația este dezlânată uh, și numeroasă, care are prea multă pondere. Aici este vina uh, politicienilor care au lăsat administrația să se dezvolte atât de mult, dar cred că dacă administrația ar fi mai restrânsă, ar fi și mai puțin împovărătoare, iar întreprinderile s-ar simți mult mai bine. E adevărat că Europa este Europa, Europa a consumatorilor și a uitat întreprinderile, a uh, uitat IMM-urile și micro-întreprinderile și ne amintim de ele, fiindcă suntem în perioadă de criză acum, iar întreprinderile suferă foarte tare de pe urma acestei crize. Aș dori să vă spun că există o răspundere a șefilor de stat și de guvern a Consiliului în momentul în care ne uităm la problemele aferente brevetului european, care este un lucru bun, care reprezintă o simplificare, dar din păcate, iată cu câte greutăți ne confruntăm pentru a, în încercarea de a ajunge la acest brevet european din cauza blocajului pe care îl impun unele state membre. Cred că există o instabilitate juridică care afectează IMM-urile prin regulamentele noastre. Și aici avem și noi o răspundere Parlamentului European. Nu, nu prea a spus nimeni asta la, în această dimineață, dar suntem răspunzători, fiindcă adesea noi suntem cei care înrăutățim legis- legislația, care cerem mai multă legislație. Iar acest lucru împovărează IMM-urile și în acest context de instabilitate, fiindcă IMM-urile sunt întotdeauna uh, în așteptarea unei revizuiri, uh, amendarea legislației și așa mai departe avem uh, dosare care sunt prea complexe. În momentul în care ne spuneți dumneavoastră astăzi că secretarul general al Parlamentului European uh, se pregătește să înființeze o direcție generală în ceea ce privește impactul legislației europene, vreau să vă spun că eu sunt îngrijorată. Asta înseamnă că vom avea și mai multă administrație. Eu aș dori ca acest impact să fie evaluat în fiecare direcție generală și să nu mai avem încă o structură, uh, umbrelă, uh, care să, um, care să nu facă decât să se opună obiectivelor noastre. Mulțumesc foarte mult! Această direcție există deja. Deci există ce doriți noastră. Bun. Acum dau cuvântul încheiere domnului Stoiber. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să-mi permite să vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă ascultându-mă astăzi. M-a bucurat foarte mult această discuție în această dimineață în ceea ce privește promovarea sensibilității, fiindcă conștientizării, fiindcă trebuie să ne gândim întotdeauna în toate acțiunile noastre la consecințele acestora, la ce va aduce legislația europeană și trebuie să ne gândim mai mult acum decât înainte. Domnule Șrute, dumneavoastră ați adresat o întrebare foarte pertinentă. Ați spus dumneavoastră reducerea birocrației. Bineînțeles, acest lucru nu înseamnă și reducerea standardelor, atenuarea normelor. Acest lucru ar fi greșit, bineînțeles. Vorbim despre acest lucru în uh, contextul încercării noastre de a ușura viața IMM-urilor. Nu putem să spunem că uh, corporațiile, marile corporații alimentare trebuie să respecte standardele și uh, dar companiile cele mici cu 2-3 angajați au alte standarde mai reduse. Nu se poate acest lucru pentru consumator, pentru nimeni de fapt. Standardele trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. Reducerea birocrației nu ar trebui să ducă la o reducere semnificativă a, standardelor și normelor hotărâte la nivel politic. Și cred că suntem de acord asupra acestui aspect. Dar Haideți să uh, zăbovim mai mult asupra acestui aspect și această discuție se desfășoară la ora actuală în comisie. Trebuie să adoptăm reguli pentru IMM-uri în momentul în care există unele implicații birocratice care ar putea fi evitate pentru IMM-uri. Ei sunt mai multe școli de gândire. Dacă în general dorim să se aplice aceleași reguli pentru toată lumea și dorim să reducem birocrația pentru toată lumea, în același mod sau dacă uh, ce facem, încercăm să, ca, ca regulile să aplice mai mult pentru companiile mari, dar încercăm să le ușurăm pentru companii mici, ai, aceasta este dezbaterea care se prefigurează la ora actuală, iar Comisia în următorii ani va elabora un raport pe această temă și poate ați putea să vă gândiți la acest lucru. Fiindcă dacă avem o companie mare care uh, folosește 1% din, cif- din cifra de afaceri pentru reducerea, uh, pentru reducerea birocrației. Un IMM, un IMM cu 250 de angajați folosește 5% și o companie o, o mică întreprindere folosește 10% din cifra de afaceri în cea, pentru, uh, pentru costuri birocratice. A, de asta trebuie să ne ocupăm, fiindcă viitorul continentului european depinde de asta. Trebuie să, să stimulăm antreprenoriatul și inovația care, care uh, izvorăște de la companiile mici. Acesta este un obiectiv politic. politic. Vorbeați despre inversarea sarcinii probei. Da, uh, o observație lăudabilă, domnule Schnellhardt. Într-adevăr, în uh, Germania și Austria. Să mai vorbim despre asta. Avem nevoie de această abordare, fiindcă Atâta timp cât avem directive, trebuie să avem un schimb mai bun, o mai bună uh, armonizare a administrațiilor în ceea ce privește transpunerea la nivel național. Acest lucru se face la toate nivelurile și vreau să Vă spun asta foarte clar. Iată, acestea sunt 74 uh, exemple de bune practici. Uh, se face acolo, se poate face peste tot. Doamna Merchis. Uh, regulamente versus directive. Și asta este și întrebarea adresată și de doamna Grostet. Cred că avem mai multe regulamente, da. Regulamentele reprezintă viitorul. Dar regulamentele conțin o problemă inerentă și eu văd acest lucru în activitatea mea curentă. Există diferențe la nivelul capacității administrative între statele membre. Nu o să dau nume aici, dar în Est există state codașe în ceea ce privește eficiența și competența administrativă. Capacitatea administrativă este defectuoasă și cred că uh, trebuie să punem accent pe uh, aplicarea legislației de către sectorul administrativ. Acest lucru este foarte important și trebuie să îmbunătățească lucrurile în ceea ce privește modul în care aplică administrația această legislație. Dar pentru a face acest lucru, comisia trebuie să constate situația, ceea ce mă aduce înapoi la uh, document, la centrul de documentare, unde unde poți eh, avea acces la un document și poți vedea cu ochii tăi cum se fac lucrurile. Așa ar face Europa mai mult pentru controle. Domnule Elize, sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. În ceea ce privește eh, eh, aspecte care ar putea fi care ar putea intra în prerogative naționale. Vreau să vă spun că avem nevoie de mai multă Europa la ora actuală. Pentru mine, Europa este răspunsul la cele două războaie mondiale îngrozitoare și la tot ce s-a întâmplat. Dar pentru copiii mei, pentru nepoții mei, aceste lucruri fac parte din trecutul îndepărtat. Nu mai rezonează aceste argumente pentru ei. Argumentul singurul argument este, mon- este globalizarea. Europa se confruntă cu probleme uriașe. Europa este continentul uh, cu rata analității foarte scăzută. Știm că în 2040 estimarea comisiei este că vom uh, avea cu 50 de milioane mai puțin cetățeni europeni în măsura în care uh, uh, populația mondială va depăși, va fi între 7 și 9 miliarde. Deci avem nevoie, iată de ce avem nevoie de, uh, de o adaptare. S-a vorbit despre subsidiaritate, despre regulamente versus directive. A, aceasta este o linie de marcație. Avem nevoie de o comisie mai puternică. Până la urmă, este vorba de un, uh, de un lucru care nu este stipulat în uh, tratatul de la Lisabona. Consiliul a devenit mai puternic, iar Comisia mai slabă. Iar Parlamentul e undeva la mijloc. Cred că importanța Consiliului, modul în care este constituit, nu este bună. Vă dau un exemplu. Când avem o întâlnire la nivel înalt, un summit, după aceea au loc 17, 27 de conferințe de presă. Ce spune președintele Franței? Ce spune cancelarul german? Ce spune președintele Italiei? Mai întâi spun, eu am apărat interesele Italiei. Eu am reușit să smulg aceste competențe de la Europa pentru Italia. Bulgarii spun la fel. Eu am apărat uh, cu pieptul gol interesele țării mele și am respins atacul european. Da, da, din ce în ce mai multă opoziție. Și eu încerc să văd care sunt consecințele. Protecția datelor. Da. Dacă se furnizează anumite date unui organism la nivel oficial. Ar trebui să fie suficient, nu trebuie să se dea aceleași date de trei ori la trei niveluri ale administrației, la nivel local, regional, național și așa mai departe. S-a dat deja această informație, s-au dat deja aceste date. Am fost în Marea Britanie, un exemplu foarte, foarte bun. M-am întâlnit cu oficialități în uh, Marea Britanie În Marea Britanie au 20 uh, au mii de norme, mai mult decât în Italia, nici nu știu dacă mai sunt valabile sau nu, dar au, au uh, nenumărate norme și standarde pe care guvernul trebuie să le, lui Cameron trebuie să le monitorizeze, le controleze, iar noi ne-am dat seama că o vacă în Marea Britanie trebuie să fie examinate de 19 autorități din diverse motive. Bineînțeles, vaca se bucură că se dă atenție. Dar fermierii, agricultorii nu se bucură atât de mult. E doar un exemplu. De ce trebuie să inspectăm vaca de 19 ori? De ce trebuie să strângem datele de nu știu câte organisme? Dacă e vorba de aceleași date, aceleași informații. Este un exemplu foarte greitor. Dacă am spune lucrurilor pe nume, am, ne-am dat seama că există o problemă și atunci am încercat să o rezolvăm. Ar trebui să le garantăm acest lucru. Acum, aș dori să spun câte ceva în încheiere uh, colegei din Franța. Într-adevăr, există unele neajunsuri. Eu pot să spun asta. Dumneavoastră poate aveți relație excepțională cu domnul Sarkozy și, și la fel, dar am discutat pe îndelete despre acest lucru de câteva ori. Franța nu a adoptat o poziție clară în ceea ce privește reducerea birocrației. Marea Britanie, iată, merge, merge prea departe. Guvernul britanic poate să nu poate să introducă o nouă lege decât dacă ab, dacă abrogă altă lege. Deci trebuie să, să se uh, să se înlocuiască pur și simplu legile. În Marea Britanie sunt foarte ambițios. În uh, uh, și în țările scandinave uh, progresul este susținut. Dar în Franța nu știu, nu-mi dau seama cât de, cum stau lucrurile și cât de important de importantă, cât de importantă este considerată reducerea birocrației, mai ales de către noul guvern francez. Așa că uh, vă întreb pe dumneavoastră, așa este? Sunt francezii gata să uh, lupte uh, umăr la umăr uh, cu țările scandinave, cu britanii și așa mai departe. Uh, Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de păreri foarte rodnic și sper să ne întâlnim în curând. Hey, Dr. Stoiber, Sie sehen, der Applaus, äh, das ist eine... Mulțumesc foarte mult. Vă dați seama după aplauzele furtunoase pe care le-ați primit. Cât de importantă a fost această discuție. Vreau să vă spun că de când sunt eu președinte la această comisie nu am avut o discuție atât de rodnică și atât de intensă. Dumneavoastră ați reușit să stârniți spiritele și să ne arătați că avem foarte multe de făcut și în egală măsură că trebuie să fim mai agresivi în relația noastră cu lumea din afară și să ne prezent, să prezentăm o imagine mai bună, iar noi, membrii comisiei, facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura acest lucru și personalul nostru avem cei mai buni oameni alături de noi. Între 42 și 44 de săptămâni de întâlniri avem uh, circunscripții foarte mari, uh, colegii uh, din Parlament, din Bundestag au doar 22 de întâlniri noi și au circunscripții mai mici. E mult mai ușor pentru ei să uh, rezolve problemele. Bun, asta e o altă discuție, dar dumneavoastră ați, ați exprimat foarte clar punctul de vedere în dezbaterea publică. Uh, angajatul de rând de la fabrica Volkswagen uh, trebuie să înțeleagă cum stau lucrurile. Cetățeanul trebuie să înțeleagă cum stau lucrurile, fiindcă politicile europene trebuie să devină politici interne, la nivel local, trebuie să ne dăm seama cum suntem percepuți, ce limbaj folosim. Și despre formulare, despre aplicare, ne-a spus lucruri foarte interesante, despre aplicarea legislației ecologice. Am avut o dezbatere foarte bună aici. Mi s-a cerut la început, mi s-a, am, am, am, am fost întrebat la început de ce un social-democrat german iar cere un unui fost uh, ministru de la uh, uh CSU uh, să fie prezent alături de noi. Vreau să spun că pe mine m-a impresionat foarte mult activitatea dumneavoastră la grupul de nivel înalt și avem un grup la nivel înalt care se întrunește aici de câțiva ani și vrem să vă mulțumesc din suflet pentru activitatea dumneavoastră pe care vă rugăm să o continuați așa cum o faceți acum și dumneavoastră faceți o treabă foarte bună, ne provocați excelent. Și numai așa poți să-i faci pe oameni să te asculte. Mulțumesc! Da, da. Așa, dragi colegi, trecem acum la punctul 11 și fără nicio altă prezentare îi dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc, dragi colegi! Știți că atunci când scriem un aviz, Trebuie să ținem cont de niște norme, chiar dacă subiectul este foarte sensibil față de sănătatea publică și față de drepturile cetățenilor. Salut că în raportul de la ocupare există foarte multe idei care ne vizează și pe noi care sunt deja conținute. În ceea ce privește derogările cu privire uh, cu privire la substanțele acestea. Eu cred că e important să tratăm și acest subiect. Noi, eh, data trecută, nu am avut succes la plenară și nu am reușit să abolim azbestul. Alte recomandări de data aceasta raportul conține alte recomandări și eu cred că avizul nostru este o bună completare a raportului de proprie inițiativă al celor de la ocupare. Vreau să menționez trei lucruri care nu trebuie să fie subestimate. În primul rând, urgența înregistrării tuturor cazurilor de mezoteliom și asbestoză, și să ținem cont inclusiv de bolile condiționate de locul de muncă și necondiționate de locul de muncă, pentru că există foarte mulți oameni care trăiesc în jurul unor locuri infestate cu asbest și fără a munci acolo se îmbolnăvesc. În al doilea rând, trebuie să avem o vedere de ansamblu exhaustiv asupra uh, prezenței asbestului, după cum sugerez la alineatul 3, admiter, putem să riscăm să uităm, de fapt, că există clădiri publice în care mai există asbest. E o bombă cu ceas, atât pentru cei care lucrează la asanarea clădirilor, cât și pentru locuitori. Campania europeană din 2006 a avut titlul Asbestul este o, ă, o chestiune de viață și de moarte. Titlu foarte sugestiv. Și va fi din ce în ce mai greu să reușim să ne să trasăm uh, bolile la originea lor, să vedem exact de unde provin. Tratamentul ă, victimelor este foarte important și de aceea trebuie să avem o cartografiere fiabilă a prezenței asbestului, contribuind astfel la măsurile de prevenire și remediere. Trebuie să facem tot posibilul pentru a proteja victimele, pentru că se spune că există cam 20.000-30.000 de cazuri de infestări anual și ne așteptăm ca acestea să rămână constante. Eu uh, cred că această cifră a trebuit corectată în sus. Până acum aveam rețele voluntare de sindicate, de asociații de protecție a victimelor pe care le sprijineam. Dar recent a avut loc o audiere în Parlamentul European pe 11 septembrie și rolul acestora a fost recunoscut ca atare. Acum cerem ca toate statele membre să accepte uh, că e nevoie de mijloace financiare pentru îmbunătățirea planurilor uh, de uh, acțiune în, uh, din statele membre. Toate măsurile de reabilitare trebuie, a siturilor în cauză trebuie să fie bine reglementate și trebuie să avem uh, depozite de stocare. Vreau să menționez și procesul de la Torino cu privire la efectele mortale ale asbestului. S-a dat o sentință în acest an. Procesul penal a început în 2009. Era vorba de um, două persoane care ocupau funcții înalte care, într-o companie elvețiană, care au fost condamnate la 16 ani de închisoare. Judecătorii au considerat că ei se fac responsabili de 3.000 de decesuri cauzate de asbest. Mai mult, au trebuit să plătească daune familiilor victimelor, precum și altor uh, organizații. Această sentință pune capăt unei proceduri care a impresionat prin numărul victimelor. A fost procesul secolului. Peste uh, um, 700 de pacienți cu asbestoză, um, peste 6.000 de victime colaterale și vreo 150 de avocați și vreo 200.000 de persoane afectate, de fapt. Sperăm ca astfel, mulțumit acestor exemple, să putem continua pe aceeași cale. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportarea din umbră are cuvântul doamna Teocaros. Ευχαριστώ, brădre, Έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am un interes uh, deosebit uh, pentru asbest și de aceea sunt raportor uh, din umbră pe acest aviz. Aș dori să adaug ceva la ceea ce spunea colega noastră. Nu putem să considerăm că asbestul este doar o boală profesională. Uh, Asbestul, asbestoza, dar și alte tipuri de cancer nu afectează uh, doar persoane care, sunt, care intră în contact cu această substanță la locul de muncă. Deci nu putem să o calificăm drept boală profesională, pentru că este o boală care uh, poate afecta pe oricine. De aceea, cred că ar trebui să facem un studiu paneuropean care să analizeze situația și care să elaboreze o listă a locurilor din Europa în care există această problemă a asbestului. Și uh, există măsuri uh, care ne vor permite să uh, eradicăm utilizarea asbestului la nivel european. Dacă îmi dați foie, uh, aș dori să vorbesc și despre Cipru, despre situația din Cipru. În Cipru au existat consecințe foarte grave. Recent chiar uh, a avut loc o discuție uh, pe o televiziune din Danemarca, unde uh, se ataca o companie care, a, care exploata uh, o unitate de asbest. Și din păcate, deși se cunoșteau uh, efectele, nu s-au luat măsuri de protecție pentru populație. Deci de 25 de ani uh, acea um, locație este închisă și totuși există cazuri de mezoteliom letal în toate satele din jur. Uh, Asbestul uh, a fost uh, utilizat pentru canalele de irigație din toată insula și chiar dacă au existat um, fonduri uh, comunitare pentru schimbarea canalelor, în partea um, uh, liberă din Cipru încă se mai utilizează aceste uh, canale din azbest. Nu putem să excludem că există și alte cazuri, de aceea trebuie analizată situația îndeaproape. Dacă nu există nicio legătură, atunci de ce s-au dat fonduri europene pentru a înlocui o parte din uh, canalele din azbest? Pe de altă parte, există baze militare englezești abandonate Uh, în care casele erau construite exclusiv din azbociment iar uh, persoanele care locuiesc în apropierea acestor baze abandonate sunt afectate uh, de azbest. Pe de altă parte, există și, un, și o navă lângă coasta cipriotă, umplută cu azbest. Nu vreau să spun că Ciprul este singura țară afectată de această problemă. De exemplu, se utiliza asbest uh, la frânele mașinilor. Deci este o problemă enormă de expunere a populației. Asbestul se găsește în uh, case, în canalele de irigații, dar și în multe alte locuri. Deci cred că ar trebui să cartografiem situația și să luăm măsuri pentru a combate această problemă. Aceasta ne-ar permite să luptăm și împotriva șomajului și să luăm măsuri, să facem studii ca să vedem care este magnitudinea problemei și să vedem și legăturile caz-efect. Acum, uh, cred că dau cuvântul raportorului pentru grupul socialiștilor și democraților, Linda McEwen. Aș vrea să îi mulțumesc lui Sabine Wills pentru avizul său, care reprezintă un bun punct de pornire. Colega mea salută acest aviz se doresc următoarele amendamente. În primul rând, numele raportului. Antevorbitoarea spunea că nu este vorba doar de o problemă de sănătate ocupațională, este și o problemă de sănătate a mediului. Glenis consideră că ar trebui să vorbim despre uh, amenințări de sănătate legate de asbest și nu doar de sănătate ocupațională. Și uh, sper că aceasta ne va permite să luăm măsuri în comisia noastră. În al doilea rând, trebuie să avem uh, linii directoare pentru a combate problemele legate de asbest. Glenis salută sugestia uh, raportoarei de a avea ca termen 2023 și spune că nu trebuie să existe scutiri uh, uh, pentru eradicarea azbestului în legislația RIC și cred că trebuie să existe și um, un grafic de timp foarte bine stabilit. Mulțumesc, Andreea Zanoni, din partea liberalilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Problema asbestului uh, este una foarte gravă pentru a că a provocat foarte multe decese în Europa și va continua să provoace foarte multe decese și în uh, viitorul apropiat. Problema este că nu există un prag minim sub care să nu existe un risc chiar și câteva fibre de azbociment uh, pot să provoace uh, Uh, decesul și poți să faci mezoteliom uh, chiar și la 40 de ani uh, de la expunere. În Italia, în sud, există un cimitir întreg plin de oameni care au murit din cauza mezoteliomului. Costurile eradicării acestei substanțe, costurile eliminării sunt enorme și pentru a elimina decesurile trebuie să scăpăm de această substanță din clădirile noastre și din fabricile noastre. Foarte multe companii se confruntă cu costuri prohibite prohibitive, pentru că există plafoane întregi uh, și podele pline de asbest care trebuie să fie uh, îndepărtate. Uh, se vorbea despre cazul de la Torino în raport compania știa uh, că produsele pe care le vinde conțin asbest. Deci cred că ar trebui să activăm mecanismele care există pentru cei care comercializează uh, substanțe periculoase. De exemplu, uh, mașinile care conțin asbest trebuie să fie retrase uh, de pe piață. Cred că ar fi bine ca uh, cei care au pus cu bună știință produsele cancerigene pe piață să suporte costurile. În plus, trebuie să uh, trebuie să știm că nu există o limită sub care se garantează siguranța. Adică orice nivel este periculos, chiar și cel mai mic. De aceea, măsura constă în eliminarea totală a asbestului. Din păcate, există foarte multe locuri în care există asbest și care nu sunt monitorizate. De exemplu, în locul în care locuiesc eu, Există un risc foarte mare de, de poluare din cauza asbestului pentru că um, se, poate elimina, se pot elimina fibre de asbest în pânza freatică și de acolo ajung în uh, circulație, în, în uh, circuitul apei, pentru că apa potabilă este extrasă din pânza freatică. Apa este extrasă și pentru irigația terenurilor. Aceste deșeuri uh, periculoase sunt acum uh, puse în uh, locuri speciale și totuși este o contradicție. Acum în ceea ce privește eliminarea azbestului și aceasta în sine reprezintă un risc. Azbest Toza vine din, uh, gre- din, veac- din greaca veche și înseamnă indestructibil. Dar eliminarea în sine este o problemă. Noi uh, punem uh, aceste asbesturi, la, des, la depozitele de deșeuri. Sunt practic deșeuri inerte. Există de altfel uh, teste care se desfășoară în Franța. Uh, nu e bine să ne debarasăm uh, de această substanță și să o punem undeva deoparte pentru generațiile viitoare pentru că nu putem gestiona eliminarea în depozitul de deșeuri. Dar de unde știm noi că peste mm, câțiva, peste ze câteva zeci de ani nu se va construi peste acele uh, depozite o parcare sau uh, un supermarket? Uh, nu este decât o modalitate de a amâna problema, care este și așa foarte gravă. Michel Rivazi, vă rog, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Iată un subiect în care Europa poate să joace un rol de motor pentru a reforma, pentru a preveni, proteja și interzice având în vedere complicitatea care a existat uh, ani de zile, uh, aceasta nu a fost substanța nu a fost interzisă decât în 87 și din 92 uh, până în 2030 ne așteptăm la 100.000 de morți doar în Franța. Deci cred că ar trebui ca raportoarea Sabine Vil să, să Uh, revizuiască cifrele. Nu este vorba de 25 de mii, ci de 500 de mii. Și așa cum spunea colega McKevan, ar trebui să extindem sfera de aplicare, pentru că această substanță afectează persoanele care trăiesc în jurul uh, uh, site-urilor respective. Deci cred că ar trebui interzisă substanța complet. Fie că este vorba de Germania sau Polonia, dacă încă se mai utilizează asbestul, uh, trebuie această substanță să fie interzisă pentru că există soluții alternative. Totuși, marea preocupare este situația care există. Noi suntem pentru renovarea locuințelor, dar uitați-vă la cât de multe locuințe care conțin asbest există. Și lucrătorii și riveranii vor fi supuși unei noi contaminări. Deci trebuie să se facă o hartă în fiecare stat membru pentru a se identifica locurile în care există asbest. Și apoi există și problema navelor și problema depozitelor de deșeuri. Va exista un regulament pe care vom lucra. Știți că există nave sub pavilion european care sunt controlate, dar cele sub uh, pavilion extern uh, ajung în Bangladesh. Deci nu cred că există, nu, cred că trebuie să existe un control. Deci trebuie să existe protecție prin informare și prevenire. Deci ce facem? Obligăm uh, oamenii să-și dea țigla jos de pe casă pentru că conține asbest. Pe de altă parte, se pune și problema victimelor. Trebuie să existe o armonizare în acest sens. Unele state consideră că acestea sunt boli profesionale, dar există alte state în care e mai greu ca aceste boli să fie clasificate ca boli profesionale. Deci cred că victimele trebuie să fie despăgubite Uh, pentru că suferă fără să știe. Mulțumesc. Domnul Ceaba, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru uh, discuția aceasta, pentru că asbestul e un adevărat pericol pentru sănătatea publică, șapte eurodeputați participă doar uh, la această discuție. Nu toți au căștile, mă îndoiesc că înțeleg limba mea maternă, dar măcar vorbesc pentru ascultătorii noștri pe internet. Vreau să spun că nu e vorba doar de boli profesionale. Eu sunt membru uh, și la ocupare și uh, Plec de la premisa că ambele comisii ar trebui să coopereze mult mai bine la versiunea finală a avizului. E foarte bine că facem trimitere la pericolul comportat de asbest și sper că va fi cu efect. Vreau să subliniez încă un lucru care nu s-a spus încă. E un subiect foarte important pe care îl vom trata la ocupare. Eu sunt convins că Uniunea Europeană va face tot posibilul pentru a sprijini uh, statele membre să ia măsurile necesare. E nevoie de un schimb de informații pentru a vedea cum putem combate mai bine problema asbestului și să facem un schimb de best practices. De asemenea, sunt convins că Putem să luptăm împotriva urmărilor negative ale azbestului în plan național cu ajutorul uh, legislațiilor uh, interne. Deci nu avem nevoie de o reglementare europeană. Vom discuta și despre asta pentru că raportul care a fost pregătit la ocupare conține propuneri foarte uh, ambițioase care merg dincolo de principiul subsidiarității. Faptul că asbestul e un pericol pentru sănătatea publică e corect și mă bucur că tratăm acest subiect. Mulțumesc! Domnul Rossi. L'amianto un tema estremamente... Mulțumesc! Asbestul este o problemă foarte delicată și foarte dificilă, cel puțin pe termen scurt. Uh, în primul rând, asbestosul e, asbestul este un material natural. Lângă Torino, în țara mea, există o carieră de asbest și acolo este o poluare foarte mare. Iar tunelul uh, de tren eh, feroviar de mare viteză între Torino și Lyon trece pe lângă roci eh, care conțin asbest în mod natural. Așadar, în unele zone va fi imposibil să stabilim niște limite. Pentru că fermierii care lucrează pământul în zonele în care există concentrații mari uh, de uh, asbest sunt expuși, deci trebuie să vedem ce se poate face pentru a rezolva această problemă spre deosebire de vorbitorul anterior, pe mine nu mă îngrijorează problema plafoanelor uh, din um, plafoanelor din asbest din eternit. Cred că e mai bine să le punem, să le îngropăm în pământ, de acolo, acolo de unde vin, pentru că sunt mai puțin periculoase acolo decât în aer. Sigur că există un pericol pentru uh, uh, apa freatică, dar uh, întreaga zonă Piemont este făcută din uh, asbest. Pe mine mă îngrijorează mai mult că există conducte din azbest uh, prin care circulă apa și oamenii beau apa respectivă. Uh, mezoteliomul nu este singura problemă. Din păcate, există și alte probleme. Nu doar inhalezi uh, substanța respectivă, dar o poți și ingera atunci când bei apă. Deci se pot pot exista și alte probleme cu alte tipuri de cancer. Foarte mulți oameni nu vor să cheltuiască bani uh, pentru a elimina acoperișurile din asbest. Ei le sparg și le aruncă în râu. În râurile noastre sunt foarte multe uh, țigle din azbest pe care le-au aruncat oamenii. Deci eu cred că trebuie să colectăm informații, să informăm pe cetățeni și să determinăm statele membre să facă o hartă a locurilor în care există azbest, uh, dar și uh, azbest uh, artificial. Deci trebuie să forțăm statele pentru a elimina azbestul. Noi nu vorbim despre mii de metri pătrați, doar în uh, Italia, în Piemont, vorbim de milioane de metri pătrați de uh, acoperișuri care încă există, dar care sunt, într-o, care sunt foarte periculoase. Mulțumesc. În încheiere dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am mare lucru de adăugat uh, la ce au spus uh, europarlamentarii, pentru că împărtășim uh, aceste puncte de vedere. când legislația de transpunere din statele membre este bine aplicată, se rezolvă o parte din probleme problema azbestului la locul de muncă este tratată în uh, cadrul bolilor profesionale. Există și un uh, raport uh, publicat recent, care este publicat pe site-ul nostru web, plus că săptămâna viitoare vom avea o conferință cu privire la bolile profesionale și vom aborda și această problemă. Oricum, avem intenția să continuăm uh, și să dăm curs uh, acestui raport al Parlamentului pentru a vedea ce măsuri putem lua. Mulțumesc. Doamna Vils, doriți uh, să reacționați rapid? Deoarece ce mm, e foarte târziu, voi fi foarte succintă. Vă mulțumesc pentru punctele de vedere exprimate. Cel mai important uh, este să eliminăm asbestul din uh, țiglele din asbest. Am să mă opresc aici pentru că nu avem timp. Mulțumesc foarte mult, uh, le mulțumesc celor care au contribuit la această dezbatere pe marginea acestui aviz. Voi uh, vom ana- ne vom uh, gândi la ce trebuie făcut, mai ales în Cipru, unde este o problemă foarte mare, pentru că trebuie să îi protejăm pe oameni împotriva acestor riscuri. Poftă bună și ne revedem la ora 3 în această sală pentru a ne întâlni cu un reprezentant al agenției.